So, colleagues, I... Dragi colegi, cred că putem să începem sesiunea noastră din această după-amiază. Vom avea o dezbatere comună despre două acte delegate. Aș vrea doar să vă ofer câteva informații de fond despre schimbul nostru de astăzi. Am avut o reuniune tehnică cu Comisia și advisorii politici în noiembrie pe 11 și astăzi avem prezentarea domnului Olivier Onidi, director general adjunct de la DG Home cu privire la două acte delegate. Unul cu privire la Fondul de Securitate Internă cu privire la frontiere și vize și celălalt cu privire la Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, adică AMIF. Comisia a adoptat pe 15 octombrie ambele acte, iar termenul pentru obiecții este de două luni și se aplică. Aceste două acte delegate vin uh, după obiecția exprimată de Parlament în ultimul mandat pe două acte similare. În cazul actului delegat cu privire la Fondul pentru Securitate Internă, se mm, prevede o nouă acțiune specifică în regulament, de exemplu, activități de control la frontieră, verificări și supraveghere, de exemplu, în zonele care au uh, o prezență migratorie ridicată sau disproporționată, la fel în zonele de hotspot și în ceea ce privește susținerea de activități de gestionare de frontieră în terțele state. În ceea ce privește actul delegat pentru AMIF, o nouă, se cuprinde o nouă acțiune specifică în regulamentul AMIF legată de primirea și găzduirea în centrele de detenție a solicitanților de protecție internațională sau a resortisanților uh, altor state stând în state membre unde există fluxuri uh, și presiuni migratorii mari sau disproporționate. Ce s-a întâmplat? se pare că Parlamentul n-a fost informat cu privire la redactarea acestor nouă acte delegate și mai multe grupuri politice, începând cu SND, GUE, Verzi și Renew, au cerut Comisiei Libe să fie informată cu privire la fondul problemei și cu privire la principalele elemente din acte delegate, după cum și procesul de decizie. Și, într-adevăr, după aceea, Comisia a recunoscut în scris că a existat o, o o misiune în ceea ce privește informarea Parlamentului. Comisia Libe salută faptul că Comisia participă la acest schimb de opinii și că dorește să recunoască problema ca atare. Dar trebuie să subliniez că în pregătirea actelor delegate ne-au lipsit uh, documente esențiale, documente pertinente ceea ce contravine dreptului de informare al Parlamentului cu privire la actele delegate, așa cum apare în acordul interinstituțional din 2016 despre o mai bună reglementare. Parlamentul și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp ca experții statelor membre. Asta pune în pericol dreptul de control al Parlamentului față de actele delegate și ar putea duce la extinderea termenului de obiecție pentru ca toți colegii din Parlament să aibă timpul să își exercite dreptul ca atare. Vă aduc aminte de un lucru. Aceste două noi acte sunt legate de alte uh, acte delegate despre AMIF și ISF. Iar în ultimul mandat, Plenara și-a exprimat obiecții față de acestea, mai ales cu privire la noțiunea controversată de control centers, centre de control. N-au temei juridic, n-a existat o explicație cu privire la ce înseamnă acestea în mod precis. Deci, iată care este informația de fond și acestea fiind spuse, dau cuvântul vorbitorului nostru distins, Domnul Olivier Onidi, după cum vă spuneam, este membru al DG Home, director general adjunct. Vă rog, aveți la dispoziție 10 minute. Mulțumesc, doamnă Zipăl, pentru oportunitatea de a veni în fața dumneavoastră ca să vă explic uh, de ce am făcut aceste propuneri. Mulțumesc pentru prezentarea comprehensivă. Iau o notă de greșeala comisă. Îmi cer scuze. Interesul nostru este, de fapt, ca dumneavoastră să fiți informați cât mai repede cu putință în acest proces, așa că noi o să facem o supraveghere mult mai atentă pe viitor a tot ceea ce se întâmplă în cadrul unui act delegat. Sunt lucruri importante și ne-ați adus aminte de asta. Aceste două acte delegate vă sunt înaintate astăzi. Din păcate, se întâmplă asta pentru că în ultimul mandat, chiar la sfârșit, ați respins două acte similare care au conținut uh, noțiunea nefericită de centre de control. Așa este, probabil uitându-vă în urmă, vă dați seama că a fost o decizie bună. În ziua de azi nu ne mai îngrijorează neapărat centrele de control, problema a fost depășită, din fericire, de alte evenimente. Suntem acum pe altă rută. Deci, de ce vin aceste două acte delegate? Suntem la sfârșit de perioadă financiară și din păcate, mai sunt state membre, un număr chiar ridicat, care au nevoie de susținere în plus. În primul rând, la ce mă refer? Cu privire la um, a oferi centre mai bune de primire, dar și pentru a face față presiunii sporite la anumite frontiere. Sunt diferite modalități de a acționa pentru a oferi acest, această susținere adițională financiară, dar noi propunem să mergem pe calea actelor delegate pentru că, din punct de vedere bugetar, este metoda cea mai bună, transparentă și curată am avea două alternative. Ori cu fonduri de urgență, dar deja am, eh, am eh, exagerat foarte mult eh, definiția ce înseamnă fond de urgență. Acum trebuie să fim foarte disciplinați și să utilizăm fondurile de urgență strict când e vorba de o urgență. Și aici avem un timp foarte scurt pentru a programa finanțarea și celelalte căi posibile ar fi să revizim din punct de vedere fundamental alocările naționale, dar asta este foarte cronofag pentru că deschide poarta tuturor statelor membre de a veni cu pretenții și nu mai putem să țintim înspre ajutorul pe care vrem să-l oferim, adică strict pentru centrele de recepție și pentru gestionarea anumitor frontiere. Iată deci cele două domenii prioritare care sunt vizate. Știm deja care a fost data trecută poziția Parlamentului. Noțiunea de centre de control nici nu mai apare în text. Și ne menținem foarte uh, strict la domeniul de intervenție, adică centrele de primire și gestionarea frontierelor. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule Onidi. În mod obișnuit, acum am fi făcut runda coordonatorilor. Apoi am fi dat cuvântul altor eurodeputați, dar nu văd pe nimeni de la PPE. Așa că urmează coordonatorul SND, care este Birgit Zipăl, adică eu. Maybe before doing that, I should give the floor to another coordinator. Dar poate că mai bine să dau cuvântul înaintea mea altui coordonator din sală, și anume colegul nostru Tinekes, colega noastră Tinekes Strick. Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Da, într-adevăr, am fost îngrijorați cu privire la definiția centrelor de control, dar astăzi discutăm despre o susținere pentru Croația în ceea ce privește gestionarea frontierelor în cadrul ISF. E vizată și Bulgaria. Și susținere în cadrul AMIF pentru Grecia, în ceea ce privește facilitățile de primire. Avem câteva întrebări legate de ambele propuneri. După cum știți, deja ne a manifestat îngrijorarea față de ce se întâmplă la frontiera dintre Bosnia și Croația, pentru că se spune că sunt foarte mulți uh, uh migranți, refugiați, retrimiși și este acțiunea de pushback și informația cu privire la mecanismul de monitorizare nu este foarte clară, nu avem un rezultat al mecanismului de monitorizare, lucrurile nu merg atât de transparent, așa că noi am vrea să știm uh, sau să obținem mai multe informații despre ce criterii aplică Comisia când oferă acești bani în plus pentru gestionarea frontierelor. În ce măsură drepturile omului, drepturile fundamentale, dreptul la, de acces uh, sunt drepturi care rămân valabile? Iar în ceea ce vește AMIF și Grecia, ieri am aflat despre noile planuri elene de a îi muta pe oameni pe partea continentală și de a construi centre închise de recepție, adică un eufemism pentru centre de detenție. Asta ridică foarte multe semne de întrebare. Adică, practicile vor merge mână în mână cu respectarea chiului pentru azil și cu drepturile omului. Întrebarea iarăși este în ce măsură acești bani se vor cheltui în conformitate cu achiul pentru azil. Tocmai ce am discutat despre un um, proiect de lege despre Grecia, despre situația din Grecia și se analizează compatibilitatea noilor acte normative grecești cu achiul comunitar. Poate că aveți dumneavoastră o concluzie? Iar apoi, din punct de vedere procedural, am vrea să cerem o prelungire în ceea ce privește implementarea actelor delegate, pentru că e nevoie de o mai mare marjă de manevră pentru a face un control și a vedea cum să trecem totul prin Parlament. Mulțumesc! Mulțumim! foarte multe întrebări și observații asupra cărora vom reveni. Urmează acum, de fapt nu, coordonatorul SND intervine la sfârșit. Dau acum cuvântul domnului Hook. Nu știu cum le numim, centre de recepție sau altceva, dar în orice caz comisia Uh, ce se așteaptă de la aceste centre? Să fie verificate de autoritățile statelor membre sau de organismele europene? Cine le operează? Dacă se întâmplă în statul membru, în baza căror standarde de bază? Se va asigura Comisia că sunt respectate niște standarde? Eu sunt din Regatul Unit. Am avut niște comportamente scandaloase în trecut în ceea ce privește felul în care au fost îngrijiți copiii sau neîngrijiți în centrele uh, de migranți ar fi, deci, foarte util să avem niște repere la nivel european, mai ales pentru copii. De exemplu, vor avea acces la educație? Pentru că mă gândesc că copiii refugiați au dreptul de a merge la școală. Există Convenția ONU privind drepturile copilului și, în măsura posibil, să meargă la școală în rând cu copiii uh, din localitate, ca să aibă acces la integrare, la limbă, la înțelegerea unor concepte comune. Trebuie să ne asigurăm că refugiații n-ajung fără adăpost, pentru că astă vară m-am dus pe, în jurul Calais, în nordul Franței, și erau vreo mie de refugiați, nu sunt tabere organizate, dorm în natură, în păduri, la marginea haldelor de gunoaie. Asta nu trebuie să se întâmple, mă gândesc sau mă întreb la nivel european, n-am putea face ceva? Și apoi se mai pune întrebarea, ar trebui ca refugiații să facă muncă plătită în țara mea? N-au voie. Le este interzis și este de-a dreptul idiot să interzici așa ceva. Sunt oameni dispuși, dornici să muncească. La cale am cunoscut un profesor, vorbea cinci limbi străine ar, și-ar putea aduce contribuția într-o școală, de exemplu, dacă i s-ar da dreptul. Înțeleg că Comisia vrea un nou pact pe migrație și azil într-o sută de zile. Este ceva complet nou sau se va baza pe actele normative existente? Mulțumesc! Mulțumim. Mulțumesc foarte mult! Acum, extinderea părții tehnice a agendei noastre, a ordinii de zi. Eu aș avea o observație mai degrabă tehnică legătură cu ce se întâmplă, însă întâi să încercăm să răspundem la întrebările care deja au fost adresate. Oh, I'm sorry, Mr. Stelly, I haven't seen you raising a hand. Of course you get the Sorry, floor. no, I thought the coordinator, I thought the name had been given in. I know we're all... Doamnă Deli, nu vă văzusem. Da, sunt în colțul ăsta aici, într-un ochi mort. Da, mă bucur că pot participa, dar sunt și foarte tristă, deoarece cred că e o discuție incredibil de importantă și serioasă. Și revizuirea acestor acte deja a fost respinsă de Parlamentul European și bine că a fost. Ideea că s-au înlăturat centrele de control și că n-ar trebui să ne mai îngrijorăm, <laughs> mi se pare extraordinar să vă aud spunând așa ceva. Eu sunt și mai îngrijorat acum, mai ales văzând cum a evoluat situația și ce s-a întâmplat ieri în Grecia. Despre ce e vorba? La actul delegat AMIF, haideți să nu uităm, era vorba de 200 de milioane de euro în plus care să fie folosiți în contextul în care Comisia lasă deschise centrele de detenție. Asta e ceva foarte problematic, deoarece știm pe ce vor fi cheltuiți acești bani. Dacă ne uităm la ce a anunțat ieri guvernul Elen, și dacă uh, dăm undă verde, vom permite ca banii contribuabilor să fie folosiți pentru a finanța centre de detenție în masă. Guvernul nu a fost foarte deschis, nu vorbește doar despre faptul că 5 uh, sau între 5 și 10 mii de oameni vor fi relocați. Unii din acești oameni sunt pe insule părăsite, deșerte, unde nu trește nimeni, va fi un Guantanamo vei european. Asta se, se întâmplă, e foarte grav ceea ce se întâmplă și asta contravine de asemenea și directivei cu privire la returnări, unde se spune că detenția nu ar trebui să fie decât uh, să se facă doar uh, atunci când nu mai există nicio altă soluție. Deci noi intenționăm să, intențion, să înaintăm o obiecție la acest act delegat. Vom discuta la reuniunea coordonatorilor din 3 decembrie și prin asta vrem să-i solicităm comisiei să înlăture posibilitatea ca acest uh, fond să financeze facilitățile de detenție. Și, doamnă președinte, în lumina discuției pe care vom avea, deci pe 3 decembrie la coordonator, vă rog să informați comisia în legătură cu faptul că extinderea um, termenului va fi solicitată de Parlament pentru că acesta să-și facă mandatul și să își ducă la bun sfârșit prerogativele de control. De asemenea, vom cere și avizul serviciului juridic cu privire la compatibilitatea acestui delegat cu, reg uh, cu regulamentul AMIF, considerentul 38 mai exact. E foarte important deoarece nu credem că aceste prevederi sunt respectate. Asta referitor la AMIF. Acum, în ceea ce privește celălalt fond, ISF, uh, ca și alți uh, colegi, suntem foarte îngrijorați uh, și vorba aici de o sumă plus de 63 de milioane, s-a spus că, că uh, vor beneficia Croația și Bulgaria pentru supravegherea frontierelor. Deci nu pentru o supraveghere a încălcării drepturilor omului care au loc la cele frontiere, ci pentru a păzi granița, pentru a gestiona frontierele. E absolut uh, îngrozitor uh, știind ce se întâmplă mai ales la granița cu Croația. Gândiți-vă la incidentul de săptămâna trecută, când a fost respins uh, un respins un, un, uh, un imigrant, s-a chiar și tras în această persoană. Uh, și finanțarea către țări terțe e de asemenea problematică. Deci de aceea să trimitem o scrisoare comisiei, să le cerem să includă printre cele de eligibilitate și respectarea drepturilor fundamentale în ceea ce privește activitățile de control la frontieră și să fie informat și Parlamentul. Și să, și să solicităm de asemenea ca în lumina discuției de la coordonator de săptămâna trecută, să informăm Comisia în legătură cu solicitarea unei prelungiri a termenului pentru ca Parlamentul să-și poată exercita competențe de control. Vă mulțumesc. Spuneam că noi cam extindem partea tehnică înainte de a da cuvântul domnului Onidi. Vreau să mă asigur că toată lumea care dorea să intervină a putut să o facă. Domnule Onidi, vă dau cuvântul eu voi veni cu niște observații mai tehnice la sfârșit. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Zipel. Înțeleg interesul pe care aveți asupra unor chestiuni mai, mai largi, mai generale. Și sper că odată ce vom avea noua comisie, veți avea foarte curând ocazia de a organiza o dezbatere politică cu noul comisar, cu ce președintele în legătură cu ce anume am putea include și cum am putea încadra acest pact al uh, migrației. Cu toții așteptăm să se înceapă discuțiile. Acum, referitor la ce s-a spus aici, în primul rând, lista de eventuale state membre care ar beneficia de pe urma finanțării puse la dispoziție prin aceste două acte delegate. Lista nu include doar ce s-a vehiculat la MIS, Grecia, bineînțeles, din cauza situației de acolo. Trebuie să sprijinim în continuare această țară care își asumă o, ma, o parte enormă din um, numărul de emigrați, dar mai e și Ciprul, supus la mari presiuni Bulgaria, Malta, Spania și chiar și Franța. La ISF, aici, nu doar Croația este destinatar, ci și Bulgaria, Spania și Grecia. Sunt țări candidate pentru această finanțare suplimentară. Referitor la întrebarea foarte bună pe care ați spus-o în legătură cu modul în care pot fi folosiți acești bani pentru a îmbunătăți situația. În primul rând, dacă oferim această finanțare statelor membre, o facem pentru a îmbunătăți condițiile și, bineînțeles, acestea trebuie îmbunătățite conform uh, prevederilor din legislația europeană. Deci acești bani nu vor fi cheltuiți pentru a prelungi la nesfârșit uh, niște situații de ilegalitate sau care nu ar respecta demnitatea persoanelor din țările respective. Din nefericire, încă mai sunt situații cam nefericite și ne considerăm responsabili de a sprijini financiar acele state membre. Deci avem un cadru legislativ general, după cum știți, avem și o propunere modernizată cu privire la aspectele ce țin de primire. Însă, din păcate, în perioada legislativă anterioară nu am reușit să o adoptăm, însă sper că putem să ne descurcăm mai bine. Avem și pactul pentru migrație, deci tot ce este finanțat prin fonduri europene eh, e în conformitate de plină și asta am verificat. Am verificat atunci când uh, s-au controlat sau evaluat propunerile statelor membre, s-a făcut o verificare de asemenea și de-a lungul um, perioadei de implementare a proiectelor. Deci acum avem un motiv în plus pentru a soluționa anumite neajunsuri, pentru a corecta anumite practici, domeniul primirii și a gestiunii frontierelor, practici care nu ar respecta prevederile ce țin de finanțarea europeană. Acum, în ceea ce privește faptul că anumite persoane au fost uh, trimise înapoi la granița dintre Bosnia și Croația. Nu știu, sper ca anchetele să fie suficient de transparente, dar când voi uh, obține mai multe informații, vi le voi pune la dispoziție dumneavoastră. vă voi spune uh, care a fost concluzia acestor anchete? Organizații independente sunt cele care desfășoară aceste anchete. În principal, ICNUR-ul ne ajută în cadrul acestor anchete și, clar, un sprijin financiar suplimentar ne va uh, ajuta să îmbunătățim situația la frontieră și să îmbunătățim anumite aspecte ce țin de gestionarea acestei frontiere între Croația și Bosnia. E o încurajare față de un stat membru, că, uh, o încurajare ca să respecte regulile. Acum, în ceea ce privește standardele la nivel european, da, în legislația europeană sunt consfințite o serie de standarde minime. În domeniul financiar, am stabilit niște cerințe cu privire la gestionarea financiară și Um, cu privire la centrele de, de găzduire, dar bineînțeles că e nevoie de asemenea și de controle. Acum, um, ce ați spus dumneavoastră în legătură cu organizarea centrelor de recepție și bunătățirea acestei organizări, da, aveți dreptate, însă acest instrument nu poate fi folosit în acest scop. Referitor la celălalt lucru foarte relevant legat de noua lege care a fost adoptată în Grecia. Evaluarea noastră încă nu s-a încheiat din simplul motiv că încă dialogăm cu autoritățile elene și între timp le-am cerut să îmbunătățească în anumite privințe această legislație nu am fost informați în legătură cu această idee. Nu a fost deja o propunere oficială de a închide anumit, de a avea centre închise. Vom analiza asta, bineînțeles, cu aceeași seriozitate, așa cum au făcut-o și în privința altor elemente. Și referitor la acest lucru, cu mare plăcere putem reveni aici pentru a vă oferi analizele cele mai recente. Acum, legat de termenul de două luni pentru ca Parlamentul să evalueze aceste acte delegate, da, e drept, dar totuși nu le putem lungi prea mult. Avem totuși o limită în timp. Această finanțare trebuie să se facă la anul. Dacă nu vom pierde fondurile fiind la sfârșit de cadru financiar. Dar, bineînțeles, noi nu ne dorim ca statele membre să facă lucruri care nu respectă cadrul nostru legislativ. Din punctul nostru de vedere, această finanțare suplimentară este un stimulant pentru a îmbunătăți condițiile generale de gestionare a frontierelor uh, în aceste țări unde migrația în continuare are un efect foarte mare. Vă mulțumesc foarte mult. Acum îi voi da cuvântul coordonatoare de la SND, adică mie însă, pentru că aveam niște observații mai tehnice, însă am văzut între timp că și colegul nostru Avranidis dorește să intervină în această dezbatere. Deci, în calitate de coordonatoare, vreau doar să ridic în discuție un lucru. Apreciez scuzele domnului Onidi, însă tot vedem de mai multe ori că nu se respectă uh, buna cooperare între instituții. Raportorul de la probele electronice a văzut doar recent uh, un comportament uh, lipsit de transparență, nu doar la DG Home, ci și în alte părți, deci s-ar putea să fie o problemă despre care va fi nevoie să discutăm cu noua comisie. Însă domnul Onidine spunea foarte clar că ar trebui să implicăm Parlamentul în etapele cele mai timpurii. De aceea mă gândesc că pentru a evita situația ca mm, de a ajunge în situația de a fi nevoiți fie să respingem, fie să acceptăm aceste acte delegate, poate că nouă ni s-ar putea trimite proiectul de act delegat înainte de adoptarea acestora la comisie pentru ca noi să putem avertiza comisia dacă vedem că există probleme. Deci și să fac asta înainte de adoptarea lor uh, oficială la comisie. Poate că, poate, poate că există o soluție la care ne putem gândi acum sau cu noua comisie. E doar o propunere pe care vă fac pentru proceduri suplimentare, însă acum domnul Arvanitis dorește și el să adauge ceva. Aveți cuvântul, domnul Arvanitis. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Δεν μιλάμε για... Please. Στις εισηγήσεις... Aș dori să completăm ceea ce am auzit de la ceilalți doi colegi. În primul rând, nu este vorba acum despre oameni care să ajungă pe coastă. Uitați-vă pe Google insula Levita. E doar o stâncă, e o stâncă pe, în mare. Și noi cheltuim bani pentru ca în Europa pe o insulă ca o rocă să fie instaurate centre, un fel de Guantanamo al Europei. Asta este ceea ce a anunțat ieri uh, guvernul elen. Am uh, dat și un comunicat de presă, o să punem și o întrebare comisiei, bineînțeles, și o să informăm pe toți. Vroiam doar să vă spun că este foarte important să înțelegem ce se întâmplă. Mulțumesc! Just thank, thank, thank you for, for, for the... Mulțumesc încă o dată pentru precizare. O să facem tot ce putem pentru a folosi aceste fonduri și să oferim susținerea pe care trebuie să o oferim în uh, linie cu legislația actuală europeană, dar și în linie cu anumite elemente pe care le avem acum uh, și cu propunerile pe care le avem. Al doilea aspect către doamna Zippel. Nu am vrut în niciun fel să scurcircuităm Parlamentul European, doar că data trecută chiar a trebuit să facem față unui refuz, pentru că nu eram prea, n-am fost prea bun la avertizarea rapidă și pentru autoritățile politice, câteodată din cauza termenilor foarte scurte, e foarte greu să se angajeze la o submitere, o, sub, o înaintare a textelor la timp. Dar ce pot să vă asigur este că vom raporta pe subiectul acesta în mod regulat despre folosirea fondurilor, dar și pentru următoarele acte delegate o să facem necesarul pentru ca să uh, informăm Parlamentul European, Comisia Libe, cu mult înainte. Sunteți aliatul nostru. Știți uh, care sunt uh, domeniile în care noi acționăm și sunteți aliatul nostru, este evident. Mulțumesc. Aceasta este o declarație foarte importantă pentru viitor. În uh, ceea ce privește conținutul, eu cred că avem de-a face aici cu puncte care vor fi dezbătute de noua comisie și va trebui ca ei să vină cu așa numitul nou pact pe migrație. Să vedem ce va fi nou în el. Cred că deja comisia nouă a preluat toate aceste puncte. Eu sper că ei vor prelua toate sugestiile Parlamentului și nu vor face doar un tur al propunerilor auzite. S-au făcut câteva propuneri în ceea ce privește procedura ulterioară a acestor acte delegate și, după cum s-a spus și înainte, ele vor fi înaintate reuniunii coordonatorilor la începutul lui decembrie, mai ales în ceea ce privește extinderea, extinderea până pe 15 decembrie. Deci, o reuniune a coordonatorilor uh, în timp ne va permite să luăm o decizie foarte informată despre tot ceea ce s-a întâmplat aici astăzi. Acestea fiind spuse, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții, aș dori să mulțumesc și domnului Ionidi pentru că a fost dispus să vină în comisia noastră să ne răspundă la întrebări și să ne explice ceea ce se află în spatele propunerii. Dragi colegi, atunci trecem mai departe la următorul punct și vă mulțumim încă o dată, domnule Onidi. Thank you. See you soon. See you. All the best. Okay, colleagues, we are maybe three minutes too early, but... Dragi colegi, am început cu trei minute mai devreme, dar nu cred că trebuie să ne împiedice să începem cu următorul punct de pe agenda. Vrem să vorbim acum despre cel de-al cincelea forum pe migrație european, de la guvernanță globală la cea locală, în domeniul migrației și vreau să-i salut pe invitații noștri aici. Unii colegi care au fost aici uh, și în alt uh, mandat uh, au înțeles că e vorba de o tradiție să invităm pe colegii care sunt membru, membri în biroul Forumului European al Migrației, iar de la întâlnirile cu societatea civilă și cu reprezentanții guvernelor locale vom afla mai multe acum prin intermediul lor. Pentru noi, în Parlament, când vorbim despre integrare și despre gestiunea situației în general, E foarte important ceea ce ne transmiteți dumneavoastră. De data aceasta, dacă am înțeles bine, forumul a dus la 10 recomandări articulate, iar subiectul de anul acesta, după cum am zis, a fost de la guvernanță globală la cea locală, rolul uh, autorităților locale și al societăților civile în gestiunea migrației și în asigurarea unor căi legale. E foarte important pentru mai multe dosare legislative care sunt legate de reforma în uh, domeniul migrației să vorbim și despre noul pact pe migrație care s-ar putea să apară și despre migrația legală și ambele dosare, din păcate, sunt blocate la Consiliu. Dar haideți să vedem ce ne aduce sau ce ne poate aduce viitorul. Rolul autorităților uh, locale și al guvernanței locale e cheie atunci când e vorba de uh, dezvoltarea unor parteneriate pentru finanțarea măsurilor de migrație și azil și pentru toate activitățile care se desfășoară în acest domeniu. Mă bucur să îi ascultăm uh, astăzi pe reprezentanții forumului la LIBE. Acest uh, forum poate fi considerat și un uh, for de consultare a autorităților regionale și locale. Și aș vrea să dau mai întâi cuvântul doamnei Rozela Nicoletti de la Eurocities. Aveți 5 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați uh, cuvântul. Eu sunt Rozela Nicoletti și sunt coordonator de proiecte la Eurocities, adică rețeaua uh, orașelor principale europene. Înainte să vă prezint uh, rezultatul raportului celui de-al cincilea Forum European pentru Migrație, aș vrea să vă introduc în structura și obiectivele forumului. După cum știți, prima ediție a forumului a fost organizată de către Comitetul Economic și Social în ianuarie 2015, în colaborare cu Comisia Europeană și a dorit să continue spiritul în care s-a început în 2009 până în 2014. Forumul European al Migrației este o platformă care permite un dialog între societatea civilă și instituțiile europene pe teme care au legătură cu migrația, azilul, integrarea resortisanților țărilor terțe și aduce împreună reprezentanții organizațiilor societății civile, autorităților regionale și locale, dar și statele membre și instituțiile statelor membre. E o oportunitate foarte importantă pentru organizațiile societăților, societăților civile din Europa să găsească contacte la nivel european, să prezinte poziția lor și să identifice provocări, să caute îmbunătățiri în legătură cu politicile europene pe migrație. Scopul principal al forumului nostru este să se anunț, să se încerce o colaborare mai bună între diferiții actori, între nivelul de guvernare și cei care se ocupă direct de migrație. Care sunt obiectivele principale ale forumului? După cum uh, am spus deja, e vorba de o platformă care facilitează dialogul, iar una din, uh, unul din obiectivele principale este să se găsească uh, Um, măsuri potrivite pentru obiectivele stabilite, dar și să se primească feedback despre felul în care politicile europene sunt implementate la nivel local, regional, dar și uh, național și să se reintroduc aceste impulsuri în politicile europene. Astfel se îmbunătățește și înțelegerea pe care o au societățile civile în general și organizațiile ei și partenerii noștri la fața locului, dar ajută și la identificarea căilor de susținere mai bin, bună a organizațiilor relevante, a partenerilor sociali și a partenerilor noștri care sunt orașele în aceste eforturi comune pe care le întreprindem uh, de a satisface nevoile migranților. Forumul European al Migrației este susținut de un secretariat și are un staff uh, din partea Comitetului Economic și Social, din partea Departamentului pentru Ocupare și Afaceri Sociale Cetățenie. Dincolo de, ce- de secretariat, Forumul European al Migrației are un birou și eu sunt uh, onorată să fiu uh, una din membrii biroului, membrii aleși. Se asigură și elementul democratic astfel uh, în ceea ce privește structura forumului. Iar forumul este Biroul se ocupă de organizarea muncii forumului, stabilește agenda sa, are șase membri, un reprezentant din partea comisiei, Angela Cristea, un membru al Comitetului Economic și Social, domnul Cristian Pârfulescu, care este aici lângă mine, și doi reprezentanți ai societății civile din partea organizațiilor de la nivel european, eu, care sunt reprezentanta Eurocities, și colegul meu, Adem Cuncu, de la UNITE. Dincolo de aceștia mai avem și doi reprezentanți de la nivel național. Fernando Biaghe este unul dintre ei pentru cercetare interculturală și la centrul de cercetare care a fost ales în acest an împreună cu mine, dar și Somala Maripol care a fost uh, aleasă tot în această ediție a formului. Și din Italia ea reprezintă Asociația Interculturală Universo. E foarte important să subliniem uh, importanța a membrilor societății civile în acest forum. Biroul este ales pentru 2 ani și noi nu ne reprezentăm interesele organizației pe care o reprezentăm acolo, ci acționăm în interesul forumului. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și dau cuvântul înapoi. Mulțumesc! Eu zic că ar fi bine să-i ascultăm întâi pe toți oaspeții noștri. Acum vreau să îl salut pe domnul Adem Cumcu de la Unite, care ne va da părerea dumnealui timp de 5 minute. Mulțumesc foarte mult! Pot să vă zic că acest forum a fost foarte special. Avem un nou parlament, avem o nouă comisie, sunt momente dificile, momente pline de provocări și nu va fi ușor să vorbim despre chestiuni legate de migrație. Dar ca reprezentant al unei organizații din societatea civilă pentru integrarea migranților, a fost un forum foarte important, aș spune, pentru că pentru prima dată de la existența sa din 2009, a pregătit 10 recomandări și o să încerc să vi le împărtășesc. Sper să pot să inițiez astfel o discuție atât de bună cu Comisia Libe din Parlamentul European. Recomandările au fost trimise oficial tuturor instituțiilor europene ca input din partea societății civile în cazul în care se va elabora viitoarea agendă pentru migrație. Vreau să explic puțin procesul care se află în spatele uh, procedurii de care vorbesc și formul acesta a fost ales pe baza unei consultări democratice cu organizațiile societății civile. Iar procesul de dezvoltare și selectare a recomandărilor s-a făcut pe baza a cinci workshopuri paralele. Fiecare workshop s-a întâlnit de două ori, fiecare workshop a selectat două recomandări pe zi în uh, două zile. Am avut cinci seminarii. Primul se numea Rolul autorităților locale în gestiunea migrației, al doilea se numea Viitorul politicilor legale uh, de migrație ale UE, al treilea, rolul societăților civile în dezvoltarea unor canale sigure de protecție a migranților într-un mod umanitar, al patrulea, rolul societăților civile în potențarea cooperării cu țările non-UE de gestiunea migrației și a cincea, capacitarea migranților pentru politici de integrare mai bune. Vreau să vă dau o idee despre ce s-a întâmplat în cadrul uh, seminarilor. Am avut nevoia unei schimbări de paradigmă. Am vorbit despre costul non-migrației, de costul non-integrării. Imigrația n-ar trebui să fie văzută ca o problemă de rezolvat, ci ca o soluție potențială la adresa mai multor provocări. Acum o să vă citesc cele 10 recomandări. Ideea generală din spatele lor a fost să nu ne mai uh, comportăm ca niște insule, să încercăm să dezvoltăm o politică inclusivă și o implementare inclusivă. Inclusivitatea, dacă ar fi să o spun pe scurt, a fost elementul cheie al acestui forum. Primul seminar de la guvernanță local globală la cea locală pentru migrație, rolul autorităților uh, locale în gestiunea migrației. Prima recomandare a fost includerea unei clauze de coeziune socială în uh, fondurile naționale ale UE care țintesc migranții și transformarea în obligație a, implicației, a implicării oamenilor din partea comunității gazdă. Integrarea, deci, ca o parte esențială a coeziunii sociale. A doua recomandare este dezvoltarea unei platforme instituționalizate care implică mulți actori, care aduce împreună autorități locale, ONG-uri, organizații de migranților, cu scopul de a garanta servicii inclusive care nu țin cont de statutul persoanei. Mesajul e foarte clar. O, un ecosistem care susține uh, și care este inclusiv. Nu o insulă care acționează, ci un grup de actori care acționează împreună. Prima recomandare în legătură cu viitorul uh, migrației legale în UE, crearea unui proces structurat pentru ca autoritățile locale să poată să aibă o abordare structurată a migrației legale. A patra recomandare adaptarea unei directive orizontale, armonizarea condițiilor de admisie pentru toate categoriile de resortisanți non-UE cu drepturi egale, cu mobilitate și cu uh, principiul reîntregirii familiale. În Uniunea Europeană avem foarte multe insule, după cum spuneam, și dorim să le armonizăm. Acesta este mesajul societății civile. Cea de-a cincea recomandare de la grupul de lucru 3. Rolul organizațiilor societății civile în dezvoltarea unor canale sigure pentru motive de protecție și umanitare, programe de reunificare familială complexe și alternative la protecția clasică. Apoi, 6. Comisia Europeană trebuie să armonizeze procesele din statele membre pentru primirea și integrarea migranților, indiferent de căile de sosire și de țara de origine, cu o atenție deosebită pentru grupurile vulnerabile și o nevoie pentru, de fonduri disponibile în noul cadru financiar multianual pentru societățile civile, organizațiile de la bază și autoritățile locale. A șaptea recomandare de la grupul de lucru 4, rolul societății civile și a actorilor non-publici în îmbunătățirea cooperării cu țările terțe pentru gestiunea migrației. Întărirea cooperării între societatea civilă și organizațiile diasporei, dar și susținerea eforturilor acestora de a oferi informații, și stimulente pentru reintegrarea migranților în țările de origine. Mesajul pe care îl transmitem aici este dezvoltarea și implementarea politicilor migrației pentru migranți, dar și cu migranții. A opta recomandare stimularea dialogului regional și a platformelor cu uh, intenția de a crea parteneriate public-private pentru mobilitate. Și ultimele două din partea grupului de lucru 5, capacitarea migranților pentru politici de integrare mai bune, proiecte pilot în autoritățile locale în Uniunea Europeană pentru ca să asigurăm accesul la drepturile omului pentru toți, dar și uh, pentru migranții fără documente, pentru a îmbunătăți coeziunea socială și ultima recomandare, susținerea organizațiilor de la bază și locale care lucrează cu grupuri vulnerabile pentru a dezvolta acțiuni sensibile la gen și care să poată dezvolta politici la nivel local, național, regional, european, prin intermediul unei abordări multiple, cu actori multipli. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A fost un pic mai mult, domnule Cunca, decât uh, cele 5 minute atribuite, nu e o problemă. A fost important să ascultăm uh, recomandările acestea din partea forumului, cele 10 sunt binevenite. Ultimul vorbitor invitat este domnul Pârvulescu de la Comitetul Economic și Social, care are tot 5 minute. Mulțumesc foarte mult! Prefer să vorbesc franceză și dacă nu înțelegeți, să vă puneți căștile. Doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei Libe, E o plăcere să pot să mă adresez astăzi aici dumneavoastră pentru a vorbi despre acest fenomen al migrației. Deci vorbim despre implicarea societății civile. E un for care s-a organizat din 2011. Cu Comisia Europeană am organizat un prim for uh, 2009-2014 și în 2015, mult înainte de criza refugiaților, am început uh, să discutăm și despre migrație. Ideea noastră a fost să cooperăm cu organizațiile de societate civilă care se ocupă de acest uh, fenomen, deoarece din punct de vedere tehnic am discutat, am adoptat avize, asta din anii 80 încoace, însă întotdeauna am considerat că nu e important doar să organizăm audieri publice cu rețelele europene, ci să organizăm o dezbatere europeană. Și de aici a venit această idee și de aceea i-am promus comisiei în 2008 uh, să organizăm acest forum și din 2009 încoace tot organizăm. E o ocazie foarte bună de a vedea care sunt reacțiile societății civile europene, dar și naționale. În fiecare an au fost dezbătute teme foarte interesante, am propus recomandări comisiei. Întotdeauna ne-am așteptat la o viziune mai elaborată în ceea ce privește migrația, însă am observat și la noi, ca și la dumneavoastră, că populiștii tot câștigă teren. Și de aceea cred că e foarte important să ascultăm societatea civilă, să ascultăm recomandările pe care le-am propus. Anul viitor, uh, acest for va fi organizat în luna iunie și sper ca LIBE și ca Parlamentul European să participe activ la acest eveniment, deoarece anul trecut, uh, știu, erați în campanie electorală, se schimba comisia și nu ați prea putut participa, Să sper că anul viitor vom reuși să propunem împreună o viziune mai coerentă cu privire la migrație. Deoarece chiar și la Comitetul Economic și Social European observăm că apar din ce în ce mai multe reacții ostile față de migrație. Știm foarte bine că migrația reprezintă o resursă extraordinară pentru Uniunea Europeană. Trebuie să înțelegem acest lucru și trebuie să înțelegem că migrația nu contravine viziunii europene. Și de aceea sper ca și noua Comisie Europeană să colaboreze cu noi pentru organizarea acestui viitor forum. Încă nu știm care va fi tema. Uh, vom organiza o consultare cu societatea civilă începând cu 1 decembrie pentru a vedea ce propuneri se fac. Deja s-au făcut câteva și împreună vom stabili uh, temele, subiectele pentru anul viitor. Ne vom schimba de asemenea și partenerul, deci comisia, deci suntem într-o perioadă de tranziție, însă sper ca acest eveniment să fie foarte bine organizat. De aceea am propus iunie și nu aprilie, ca de obicei deoarece din 2015 încoace forul se organiza, forumul se organiza în luna aprilie. Cred că e o formulă care poate oferi un potențial extraordinar um, instituțiilor europene și sper ca această dezbatere să ne extindă tuturor uh, viziunea în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! Thank you very much and thanks once again to all our speakers today. I think the European Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor de astăzi. Forumul European pentru Migrație este important pentru munca noastră. Ne gândim la toate celelalte dezbateri pe care le-am uh, avut, chiar și în această dimineață cu subiecte care generează niște dezbateri pline de emoție. Vreau să vă spun că migrația e un fenomen care s-a petrecut dintotdeauna, atât în Uniunea Europeană, cât și cetățeni europeni care au migrat în alte părți ale lumii pentru a-și clădi viața. Deci poate că adevărata provocare nu e reprezentată neapărat de numărul refugiaților, ci despre cum să-i gestionăm. Este exact cum ați spus dumneavoastră în introducerea dumneavoastră. Ca să gestionăm bine migrația, e nevoie ca toată lumea să se implice, nivelul național, local, autoritățile, ONG-urile, indivizii, cetățenii, dar și refugiații. Toată lumea trebuie să organizeze această integrare, o bună integrare a celor care vin aici ca să beneficieze toată lumea. Sunt din Germania și mă uit la cărțile vechi de telefon și sunt uh, multe nume pe care le găsim acolo și spunem, da, dar e vecinul meu, neamț. Dar apoi, dacă ne uităm un pic, ne dăm seama că, de fapt, e o persoană care a imigrat în Germania generații în urmă. În orice caz, avem uh, nevoie de intervenții din partea unor oameni care cunosc uh, foarte bine provocările să vedem ce se întâmplă la nivel de comunitate, la nivel regional, pentru că acolo se cunoaște cel mai bine problema. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră și acum mă întreb dacă e cineva din membrii Înțeleg că ați ascultat cu plăcere prezentările celor de la Fondul European pentru Migrație, dar poate că dincolo de asta sunteți dispuși să adresați o întrebare, pentru că dacă nu am eu o întrebare, cu toată munca pe care ați făcut-o dumneavoastră, deci ateliere de lucru, dar și altceva, și având în vedere faptul că Comisia pregătește un nou pact pentru migrație, cu diferite elemente, e clar că trebuie să găsim uh, metode de a gestiona mult mai bine migrația înspre Europa. Migrație care înseamnă solicitanți de azil și nu numai, și apoi să îmbunătățim căile de migrație legală și calea înspre angajare. Sunt foarte multe legi, dar probabil că mulți oameni nu cunosc felul în care să apeleze la acestea și în ce cadru. Întrebarea mea este dacă s-a făcut s-au făcut, ați făcut schimburi cu vechea comisie sau cu noua comisie, veți avea un schimb de opinii, se întrezărește așa ceva sau chiar dacă nu ați avut așa ceva în vedere, poate aveți ceva idei, ceva sfaturi pe care vreți să le oferiți comisiei Și nu știu, poate că înainte sau după ce îmi dați răspunsurile să ne adresăm și comisiei în cazul în care sunt reprezentați cei de la comisie. Cine vrea să intervină și dacă da, acum, înainte sau după paneliști? Nu. Nu e cazul deocamdată. Deci poate că lumea e doar dornică să asculte sfaturile dumneavoastră, dacă doriți să ne oferiți informații sau idei uh, suplimentare. Only briefly say that, uh... Nu pot decât să spun foarte succint că eu cred că forumul este un temei foarte bun pentru a schimba păreri Noi suntem reprezentanții societății civile. În această calitate, e foarte important ca instituțiile să asculte sugestiile noastre și recomandările noastre. Deci aș spune că recomandările din raportul nostru ar putea reprezenta un bun temei pentru a crea un dialog. Dialog despre care cred că va avea loc cu noua comisie. Ca să vedem ce va cuprinde noul pact pentru migrație. Sunt mai multe recomandări, sunt câteva subiecte, așa cum a spus și colegul meu, foarte importante. Societatea civilă a subliniat nevoia armonizării. Să nu mai lucrăm separat, ci să încercăm să avem o abordare comprehensivă pentru a gestiona integrarea, pentru a ne asigura de o coordonare și de o bună cooperare între societatea civilă, orașele noastre, autoritățile regionale, partenerii sociale, ONG-urile și cetățenii. Ei cer din ce în ce mai mult să se discute despre integrare și vor ca acest subiect să fie plasat într-o dezbatere mai amplă despre incluziunea socială și coeziunea socială. Atât, mulțumesc! Mulțumesc! Da, și este adevărat, Comisia susține și co-organizează forumul. Doresc Să mai spun ceva. Comisia poate confirma că acest forum va fi unul de care se va ține cont și în noua comisie? Deși a rezultat cumva din intervenția vorbitoare, dar vreau o confirmare. Comisia ce dorește să dezbată ca următor subiect în acest forum? Good afternoon. Uh, my name is... Bună ziua! Sunt Vincent Cato de la Unitatea de Integrare. Mulțumesc că ați organizat această dezbatere cu privire la rezultatul celui de-al cincilea forum. Așa cum au subliniat și vorbitorii, e un angajament din partea CESE, societatea civilă și a, și co, a Comisiei de a organiza acest dialog, considerat a fi foarte important. De ani de zile îl organizăm împreună, este un eveniment Sute de organizații au participat până acum. Am fost parte din echipa care a organizat forumul cu numărul 5. M-am, am fost foarte mândru că am putut participa. Am primit uh, feedback pozitiv. Lumea a fost bucuroasă că s-a putut face un schimb de opinii, s-a putut discuta. Și asta nu doar uh, la un nivel formal, în sensul că organizația are dreptul să vorbească cu comisia, ci s-a discutat uh, aprofundat pe niște subiecte complexe. E un angajament din partea noastră să mergem mai departe, să continuăm pe această cale. Este un proces pe care îl considerăm uh, foarte important, perfect aliniat priorităților anunțate de președinta aleasă von der Leyen și de comisarii care se ocupă de portofoliul de migrație, de integrare, de o mai bună gestionare a acestei probleme. Oricum, este un subiect de top în noua comisie. Nu în ultimul rând, noi ținem cont de acest schimb. Pentru noi este un proces continuu. Al patrulea forum, de exemplu, s-a axat mai degrabă pe integrarea pe piața muncii a migranților. Deci e un proces. Subiectele evoluează, luăm uh, feedback-ul, ținem cont de el uh, când ne formulăm agenda. E un exercițiu de a elabora următorii pași. Deja am început să pregătim cel de-al șaselea forum E o procedură de consultare pe subiecte. Societatea civilă trebuie să ne ofere feedback cu privire la subiectele propuse. Subiectele se bazează foarte tare pe ultima discuție din al cincilea forum și apoi pe un sondaj pe care l-am făcut uh, între participanții de la al cincilea forum ca să vedem după părerea lor ce ar fi bine sau interesant de discutat. De pildă, ca parte a consultării, propunem să discutăm despre aspectul incluziunii sociale, integrare și incluziune socială, ca abordare mai generală, sau căile sigure și legale de migrație, plus căi complementare. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru această contribuție. Domnul Crem vrea să intervină. Bon, je voudrais m'excuser, mais je suis... Mulțumesc. Sunt uh, un nou uh, eurodeputat, spune domnul Care, deci din păcate nu am putut să asist la prezentările dumneavoastră, să mă bucur că se rezervă un loc și colectivităților. Am fost primar în ultimii 18 ani într-un oraș din nordul Franței la 30 de kilometri de cale. Și odată cu sosirea un număr mare a refugiaților sirieni în 2015, uh, deoarece statul nu putea să uh, reacționeze, a trebuit să uh, deschid practic o tabără pentru a primi acele persoane, mii și mii de oameni care veneau într-un orășel cu doar 3.000 de locuitori. Deci rolul colectivităților locale în luare de decizii uh, trebuie să fie important și îmi dau seama de asemenea cât de greu poate să le fie edililor locali când se confruntă cu astfel de probleme de gestionare a unui număr mare de persoane care ajung pe teritoriul lor. Primarul e practic uh, pe prima linie. Am fost și eu primarul în Grecia, în Samos, primarul de acolo e complet depășit. El e practic prins acolo între populația locală și cea care sosește. Deci toate deciziile luate, toate politicile stabilite ar trebui să țină uh, cont specific de situația colectivităților locale din Europeană. Și că la un moment dat statul nu e prezent, trebuie să existe posibilitatea de a ajuta direct uh, colectivitățile. Când ai doar 4 uh, milioane de euro, de... eu am luat banii din finanțele Libiei, Mețan, uh, orașului, mă scuzați, Mețan, San Frantier au început și ei să financeze, dar nu aveam nicio posibilitate de a fi finanțați de Uniunea Europeană în clipele acelea de urgență. Doamnă președinte, dumneavoastră spuneați că dacă vrem ca acele persoane să, să fie integrate, statul trebuie să joace rolul, colectivitățile, populația, ONG-urile, asociațiile. Și am înfițat în Franța Asociația Orașelor și Teritoriilor Primitoare. Suntem vreo 40 regiuni, orașe mici, mari, sate, tocmai pentru a promova această primire și bogăția pe care ți-o dă atunci când primești oameni uh, din alte culturi care ajung pe teritoriul nostru. E important să o facem și încă un lucru pentru a ne ajuta pe noi, pe aleșii locali. Limbajul și retorica folosite sunt importante. Fie crezi uh, temeri, uh, cu fantoma temerii, fie folosește alte cuvinte. Când auzi val migratoriu, tsunami migratoriu, toată lumea se sperie. Când spui că trebuie să primești 200.000, 300.000 de persoane, un milion, 2 milioane de persoane, când suntem 500 de milioane de oameni, ne dăm seama că, de fapt, ă, proporțiile nu sunt așa de, de mm, exagerate. Deci eu vă mulțumesc și pentru organizarea acestui eveniment. Voi merge la cel de-al șaselea eveniment. Avem și forumul mondial peste câteva zile și acolo am cerut să se acorde un loc colectivităților locale și am fost asigurat că vor fi, va fi inclus acest punct în discuțiile de la Geneva. În orice caz, eu voi fi tot timpul foarte vigilent, foarte atent pentru că autoritățile locale să fie și ele prezente. Vă mulțumesc! Thank you very much and maybe this was not a precise question but clearly a good Poate că n-a fost o întrebare precisă, însă referitor la ce s-a discutat la for, Uh, Dar, într-adevăr, aveți dreptate. Rolul comunităților este foarte important și, din perspectiva germană, sunt de acord cu asta. Fără comunități, fără ONG-uri, problemele ar fi fost mult mai grave în 2015. Eu cred că acest Parlament uh, sprijină acest punct de vedere și anume că, într-adevăr, comunitățile locale sunt foarte importante și trebuie sprijinite și prin finanțare. Da, dar uh, banii nu reprezintă totul. E important, bineînțeles, să ai resursele necesare, să în același timp poți da o mână de lucru dacă înlesnești procedurile, dacă faci tot ce trebuie pentru cazare. Dar spuneam, și din punct de vedere procedural, poți integra acești oameni. Poți fi făcute multe lucruri la toate nivelurile. Nu sunt sigur acum dacă doriți și dumneavoastră să mai adăugați ceva. Ok, obviously. Bun. În orice caz, așteptăm cu nerăbdare următorul forum și cred că vom, vom invita din nou sau îi vom, vom invita pe alți reprezentanți pentru a vedea dacă situația se va schimba. Noi așa sperăm în următorii ani să vedem ce idei mai apar. Mulțumim în orice caz că ați fost alături de noi anul acesta și mult succes în continuare. Să vedem cum reușim să îmbunătățim situația în toate comunitățile noastre. Mulțumesc că ați venit! Um, colleagues, the next point of our agenda will start... Dragi colegi, următorul punct va începe doar la 3.45. Așa că aveți timp liber acum. Timp de cafea... Dormit pauză la aer liber, dar nu uitați că nu suntem gata. Reuniunea nu s-a terminat. Sunteți așteptați înapoi la Comisia Libe la 15.45 pentru următorul subiect de pe ordinea de zi. Mm-hmm.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 protecția datelor ca garanție de încredere în Uniunea Europeană. Această comunicare face parte din procesul de evaluare al Regulamentului General cu privire la protecția datelor, GDPR. Articolul 97 din GDPR prevede că ca și Comisia să înceapă o primă evaluare a protecției datelor până GDPR, a regulamentului până în 2020, și apoi va prezenta evaluarea Parlamentului European. Astăzi îi avem aici, lângă noi de la Digi Justice, pe doi invitați, cărora le urez bun venit din partea Comisiei, care ne vor prezenta uh, care este stadiul de revizuire al acestui proces de revizuire al GDPR. Vreau să-i dau întâi cuvântul domnului doctor Micol. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mrs. Chair, and thank you for... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să vă prezint uh, comunicarea. Oh, um... Comunicarea pe care am publicat-o pe care am publicat-o în luna iulie face parte din monitorizarea strictă lansată de Comisie cu privire la Regulamentul General de Protecție a Datelor. Of, uh, the implementation by... Ideea era să evaluăm uh, care este situația implementării acestea în statele membre, acestea în statele membre și pentru a face de asemenea o evaluare oficială, eh, în urma căreia vom publica un raport în mai 2020. Asta comunica, această comunicare arată cât de important este pentru noi punerea corectă în aplicare a RGPD. Se bazează pe mai multe surse, în primul rând pe un dialog constant bilateral cu autoritățile naționale cu privire la implementarea legislației naționale sau legături de asemenea cu părțile interesate în contextul grupului uh, uh, de diferiți actori de la RGPD, societatea civilă și alte instanțe, de asemenea dialogul cu autoritățile de protecție a datelor și participarea la Consiliul pentru Protecția Datelor. Și am organizat de asemenea și un eurobarometru pentru a testa cunoștințele cetățenilor în legătură cu Regulamentul General de Protecție a Datelor. Care este situația acum, foarte pe scurt, referitor la punerea în aplicare a RGPD? Doar un singur stat nu a trecut în legislația națională acest regulament. Pe de altă parte, RGPD a fost extins și la țările EFTA, în urma unui acord de includere acestui regulament în acordul EFTA. Ceea ce vedem e că nou sistem de guvernanță plasat de RGPD începe să dea rezultate. E un proces care, bineînțeles, va lua ceva timp, însă ceea ce am observat deja este că autoritățile de protecție a datelor își iau rolul în serios au uh, început să se folosească de noile prerogative pe care le au și uh, încet, încet mecanismul ghișeului unic este mm, din ce în ce mai folosit. Însă principalele decizii pe care trebuie să le au autoritățile de protecție a datelor încă nu uh, au fost luate de decizii de mm, anchetare și ne așteptăm de asemenea uh, ca o serie de astfel de decizii importante să fie luate spre sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor. Ceea ce e important de asemenea este să ne dăm seama că cetățenii fac din ce în ce mai mult uz de drepturile lor în virtutea acestui regulament de general de protecție a datelor, am văzut cum mult mai mulți cetățeni cer acces la informațiile care îi privesc, la datele care îi privesc, sau organizații non-guvernamentale sau ale consumatorilor care recurg la posibilitatea de a avea acțiuni mandatate prin reprezentație împotriva marilor companii uh, high-tech. Asta a început deja în la începutul anului 2019 și e deja în curs și s-ar putea să mai avem și mai multe astfel de acțiuni dacă și directiva, negocierile la directiva cu privire la reprezentarea colectivă mandatată uh, va uh, fi negociată în continuare, deci dacă se vor relua negocierile. Deci organizațiilor de societate civilă și ONG-urilor le va fi mult mai ușor să întreprindă astfel de demersuri colective. Acum, pe partea de af- mm, sectorului uh, de afaceri. Mulți spun că anumite societăți nu s-au materializat. Am văzut o serie de companii care susțin uh, cu tărie că respectă rolul lor de protecție a datelor, că fac acea diferențiere um, din punct de vedere al concurenței. Bineînțeles că suntem conștienți de faptul că persistă îngrijorări legate de IMM-uri, de pildă. Și un element esențial aici este că autoritățile de protecție a datelor să le ofere sprijin acestor IMM-uri pentru a respecta cerințele din Regulamentul General de Protecție a Datelor. Am elaborat uh, campanii de informare, material informativ, însă prima linie de contact, să zicem așa, ar trebui să fie la autoritățile naționale de protecție a datelor. Deci pentru asta se dispune de o serie de instrumente în cadrul RGPD, cum ar fi codul de conduită, care poate fi foarte util într-un anumit sector pentru a sprijini respectarea normelor uh, RGPD, standarde uh, contractuale, um, clauze contractuale standard, mă scuzați. Acum trebuie să se folosească toate aceste instrumente. Încă un lucru foarte important din perspectiva evaluării protecția datelor e o parte integrată dintr-o serie de politici. În domeniul sănătății, unde există informații foarte sensibile, eh, rapoartele electronice, în domeniul transporturilor, unde avem automobile conectate, în domeniul energiei, unde avem contoare inteligente, de pildă. Ceea ce e foarte important e ca la nivel european să ne asigurăm că principiile și rolurile din RGPD sunt integrate corect în uh, politicile sectorale. Iar acum ne uităm la, evalua, la evaluarea care se va face în 2020. Mesajul pe care îl avem deocamdată este că nu privim acestea cu obiectivul de a redeschide RGPD-ul fără un motiv întemeiat. E momentul punerii în aplicare acestui regulament, e momentul când se dau explicații, dar nu e momentul pentru a revizui aceste reguli, cel puțin nu deocamdată. Acum să ne, urim, să ne, ur, să ne dorim mai multă consecvență și coerență în ceea ce privește punerea în aplicare și asta vom face. Avem uh, și un raport din partea Consiliului, care va fi făcut public la nivelul la, sfârșit, la începutul anului viitor. Vom consulta autoritățile de protecție a datelor și toate părțile implicate în contextul acelui grup de, care îi privește. Vrem de asemenea să știm care sunt punctele de vedere ale Parlamentului și vom integra toate aceste elemente în evaluarea noastră. Și acum Bruno vă va vorbi despre partea internațională foarte importantă a acestui regulament să zicem așa, exportarea sa către țări terțe. Mulțumim, spune doamna Chinici. Vă mulțumim, domnule Olivier. Domnule Nicol, mă scuzați, îi dau cuvântul domnului Giancarelli. Mulțumesc, doamnă președinte. Vom încerca să abordăm aspectele internaționale, bineînțeles, ale acestui regulament, ce învățăminte putem trage în urma primelor 18 luni de punere în aplicare a acestui regulament și vom discuta și despre evaluarea prevăzută. În ceea ce privește protecția datelor, e clar că atitudinea s-a schimbat. Vă amintiți probabil și dumneavoastră că atunci când am început acest exercițiu, cu toții tot auzeam spunându-se că ah, e o chestiune europeană asta cu dreptul la intimitatea informațiilor. De, numai cazul. Țări din toată lumea, din diferite regiuni și-au dat seama că în epoca digitală cu toți ne confruntăm cu aceleași probleme și cu toții vrem să profităm de aceleași uh, ocazii. Bineînțeles că există incidente legate de nerespectarea um, caracterului privat al datelor și așa mai departe, însă acum uh, protecția datelor e văzută ca o chestiune ce ține de drepturile personale, de un imperativ democratic, mai ales când datele sunt folosite greșit Asta poate avea un impact asupra integrității proceselor electorale, de pildă, asupra modului de funcționare a democrației. E și o necesitate economică, până la urmă, dacă vrei o dezvoltare durabilă, care se bazeze pe o economie din ce în ce mai digitalizată. Deci e un punct de vedere acum împărtășit de întreaga lume, practic. Și asta, bineînțeles, ne oferă și noi uh, ocazii, atât în ceea ce vrește protejarea datelor cetățenilor, când aceste informații călătoresc, sunt transferate, deoarece din ce în ce mai mult eh, țări își adoptă și își modernizează legislația, legislația asemănătoare cu cea europeană și oferă de asemenea șanse noi de a înlesni schimbul de informații, atât în contextul comercial, cât și cel al companiilor sau al autorităților publice sau în ceea ce privește aplicarea legii. De la adoptarea acestui regulament, am colaborat cu mulți parteneri internaționali pentru a elabora, pentru a clădi și mai mult acea convergență și ne-am bazat pe o serie de principii de bază, o legislație cu privire la drepturile personale, un sistem de guvernanță, cu un uh, organ de reglementare independent, așa numitele autorități de protecție a datelor. Și deja am anunțat cumva în comunicarea noastră din 2017 cu privire la protecția datelor într-o lume globalizată, am spus că aceasta este baza pe care am lucrat și am explorat de asemenea posibilitatea de a um, a lua decizii în comun cu anumite țări care au același nivel de convergență ca noi. Și putem obține rezultate deosebite. Gândiți-vă la sistemul ecosic cu Japonia. Stabilit anul acesta asta a creat cea mai mare zonă de trafic sigur de date din lume, deci prin cooptarea acestei țări. De asemenea, avem astfel de negocieri și cu Corea de Sud, negocieri aflate într-un stadiu foarte avansat și s-ar putea să le încheiem până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. De asemenea, ne gândim la lansarea unor astfel de negocieri și cu țări din America Latină. Evoluții interesante, spun eu. Au loc și în anumite părți din Asia. India, Indonezia, Taiwan și în vecinătatea noastră estică și de sud. Și Africa, de altfel, va avea un adevărat boom o adevărată revoluție digitală. Toate astea, deci adoptarea de noi legi sau modernizarea cadrului legislativ oferă posibilitatea unor uh, aranjamente care pot înlesni fluxurile de date în beneficiul cetățenilor, aș spune eu, și al companiilor. E o situație um, de pe care, urma care au de câștigat toate părțile pe ce face fluxurile de date, colaborăm cu părțile implicate pentru a profita pe deplin de pe urma instrumentalului RGPD în ceea ce privește transferul de date. Și asta presupune de asemenea că trebuie să ne ocupăm și de alte instrumente, așa numitele clauze contractuale standard folosite de companii foarte mult în activitatea lor de zi cu zi. Certificarea e de asemenea un alt mecanism pentru transferuri Vom fi foarte atenți de asemenea și în ceea ce privește litigiile, spețele în curs și sentințele pe care probabil le va da Curtea de Justiție în următoarele luni pentru a vedea ce eh, standard exact trebuie să adoptăm atunci când eh, adoptăm aceste mm, reguli pentru transferuri, pentru mecanisme de transfer. Un alt uh, aspect important are de-a face cu legătura dintre comerț și instrumentele de protecție a datelor. Noi în Uniunea Europeană avem un sistem care are ca scop menținerea un nivel ridicat de protecție pe de-o parte, dar pe de altă parte e un sistem deschis uh, către transferurile de date, deschis pentru transferurile de date. În această privință vrem să abordăm și problema protecționismului digital, cum ar fi anumite stocări forțate de date sau uh, anumite externalizări uh, forțate de date care țin de un anumit regim de protecție a datelor. Am uh, elaborat prevederi specifice în ce privește acordurile comerciale cu privire la transferul de date. Au loc negocieri multilaterale și bilaterale cadrul OMG, de exemplu, au loc negocieri cu privire la comerțul electronic. Sunt prevederi protecționiste Dar noi vrem să protejăm de asemenea și ideea că drepturile omului nu sunt negociabile. Drepturile fundamentale nu pot fi negociate în instrumentele comerciale și de aceea avem nevoie și de un limbaj clar în acest sens. Pentru a ne proteja autonomia în ce privește mm, datele, dar și pentru a combate măsuri care nu au nimic de a face cu protecția datelor și care folosesc protecția datelor de pretext pentru a face altceva. Comisia va apăra cu tărie această poziție la nivel internațional. Și asta demonstrează că instrumentele noastre pot fi complementare între ele. Ultimele învățăminte pe care le tragem în urma acestor 18 luni de experiență cu RGPD e că, deși încă ne aflăm în, într-o perioadă de tranziție, convergența începe să aibă loc în acest domeniu. La nivel global există multe divergențe în alte domenii, chiar și abordări conflictuale. Însă, în acest domeniu al protecției datelor, vedem o convergență din ce în ce mai crescândă. Și asta cu rezultate bune pentru noi și partenerii noștri. Dar lipsește un capitol de aici, anume cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii încălcări masive al protecției datelor sau alte mm, utilizări greșite, foarte nocive, încălcarea protecției datelor, asta, acestea îi afectează pe cetățeni și uneori e vorba de milioane de cetățeni afectați simultan în jurisdicții diferite. Și chiar nu are niciun rost, nu e logic. De exemplu, în cazul Facebook și Cambridge Analytica, autoritățile noastre de protecție a datelor nu cooperează mai mult, din păcate, cu alte autorități omologe care anchetează aceleași situații în același moment. În alte domenii de reglementare se face, se colaborează. În domeniul concurenței și antitrust, acolo există niște sisteme de cooperare puse pe picioare. Dar noi, dacă vrem să avem o punere în aplicare care să dea rezultate, și Olivier Micol, colegul meu, a vorbit foarte bine despre nevoia de a avea o punere în aplicare reală în Uniunea Europeană acestui regulament pentru ca sistemul să funcționeze bine. Însă când avem de-a face cu incidente atât de importante și de masive de încălcarea protecției datelor, e clar că e nevoie de mult mai multă cooperare și asistență reciprocă între Uniunea Europeană și autoritățile externe de supraveghere a datelor. Și de aceea avem și articolul 50 în regulament – Uh, nu din tratat, cel uh, e diferit, deci cel din regulament. Acesta prevede o astfel de formă de cooperare. Și e clar că în următoarele luni vom analiza ce ne oferă acest articol. Acum, este aspectele internaționale ale evaluării. That evaluation will focus on one aspect, but a very important aspect, uh, which is the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 country. Adoptat 11 decizii de adecvare cu diferite țări, Canada, Noua Zeelandă, țări diferite, Argentina, doar ca să enumerez câteva din aceste țări. Și bineînțeles, o decizie de adecvare se ia la un moment dat. E vorba de nivelul de protecție asigurat într-un stat terț într-un anumit moment. Unele din aceste decizii au peste au aproape 20 de ani. Elveția e un alt caz. Elveția și Canada, care au fost primele. Și RGPD-ul ne solicită o evaluare a celor concluzii care s-au făcut în momentul respectiv, să vedem dacă acele concluzii sunt valabile în continuare. Și facem asta și evaluăm două aspecte importante pentru noastră și Consiliu. În primul rând, ce s-a întâmplat, de fapt, de când am adoptat regulamentul. S-au făcut modificări legislative în sistem, sau a venit și o jurisprudență relevantă și așa mai departe. Să vedem pur și simplu cum a funcționat în practică sistemul respectiv. Nu contează doar cum arată totul pe hârtie, ci să vedem în practică. E o actualizare, o înțelegere a sistemului. Acum, al doilea aspect. Pentru prima oară am evaluat un aspect pe care nu le evaluaserăm când s-a adoptat decizia, dar care a apărut din cauza jurisprudenței, mai ales din cauza uh, hotărârii Schrems. Trebuie, practic, să urmărești întregul ciclu al acestor date, să nu evaluezi doar nivelul de protecție care se aplică când sunt prelucrate datele într-un stat terț de către companiile private, uh, și să vedeți, să trebuie văzută care limitările și condițiile și ce uh, clauze de protecție se aplică dacă autoritățile publice din statele terțe au acces la cele date din motive de securitate națională, de pildă. E deci ceva ce trebuie mm, inclus în evaluarea noastră și prin, înțelegeți că e un exercițiu complex cu 11 țări și teritorii este, este un exercițiu foarte important și nu mai vorbesc și despre scutul de privacy și decizia UE Japonia care a stabilit un mecanism specific de revizuire. Deci, iată, acestea sunt cam ultimele mele cuvinte și asta am dorit să transmit Parlamentul European. Acum, dacă noi credem că acele țări asigură în continuare un nivel adecvat de protecție, cuvintele curții de justiție înseamnă un nivel echivalent de protecție. Deci dacă nu e cazul, trebuie să propunem măsuri pentru a soluționa acest lucru, fie prin amendamente, prin modificarea deciziei de adecvare, fie prin retragerea acestei decizii de adecvare. Asta în urma evaluării. Deci dacă trebuie să faci asta, să modifici decizia sau să o retragi, atunci trebuie să treci printr-un proces decizional, uh, decizional prevăzut de RGPD, voi de un aviz al uh, Bordului de Protecție a Datelor, de comito, o, protogi, o procedură în comitologie și, bineînțeles, cu controlul Parlamentului European. După cum vedeți, eu și cu colegii mei avem foarte multe lucruri de făcut, însă am vrut să vă oferim cât mai multe informații cu putință Informații care, bineînțeles, să, uh, să fie cât mai, uh, cât mai precise. Mulțumesc! Bun, și eu vă mulțumesc, domnule Gencarele, pentru prezentarea dumneavoastră și deschidem acum dezbaterea pentru intervențiile colegilor. Domnul Moritz a cerut să ia cuvântul, lui, dau cuvântul imediat. Thank you, Chair, and thanks uh, for the Commission for the report. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru raport, mulțumesc pentru că ați venit să ascultați întrebările noastre. Comisia spune că s-a angajat în dialog bilateral cu autoritățile naționale, printre altele pentru independența efectivă a autorităților de protecție a datelor, inclusiv prin uh, resurse adecvate, umane și tehnice. Resursele adecvate sunt un termen foarte important. Dacă uh, autoritățile nu au aceste resurse, există riscul să se întoarcă la scenarii de business as usual pe care le-am văzut deja în cadrul directivei dinainte de GDPR, unde multe companii și autorități ignorau legea pentru că, de fapt, uh, nu se punea în aplicare nicăieri. Un raport de la EDPP a arătat în februarie anul trecut că foarte multe state membre au nevoie de un buget mult mai mare pentru ca să poată să realizeze ce au de făcut. E important, deci, să transformăm GDPR-ul dintr-un uh, tigru de hârtie în ceva de succes. Aceasta înseamnă, de exemplu, că e nevoie de un buget cu 37% mai mare, Polonia cu 43% și în România cu 97% mai mare. În GDPR se prevede că toate statele membre trebuie să se asigure că ele au destule resurse pentru punerea în aplicare eficientă a sarcinilor lor și pentru exercitarea puterilor. De ce consideră Comisia în continuare că dialogul cu aceste state membre este suficient când de fapt s-au lansat deja proceduri de infringement împotriva unor state membre? pentru că nu au alocat destule resurse a autorităților de protecția datelor și dacă Comisia nu va lansa cu proceduri de infringement, va incorpora în raportul său de evaluare o privire de ansamblu exactă despre resursele tehnice și umane necesare pentru a putea adecvat să, să echipeze toate autoritățile cu ceea ce au nevoie? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. Ați văzut că noi, uh, Comisia, am subliniat importanța autorităților de protecție a datelor uh, încă de la începutul comunicării despre GDPR. Chiar și, chiar, chiar și înainte de punerea în aplicare a GDPR-ului, uh, Comisara Jurova a scris tuturor ministrilor pentru a sublinia despre ce e vorba. Ceea ce am văzut în multe instanțe este că s-au alocat mult mai multe resurse autorităților de protecție a datelor, totuși. În calitate de organism, ei întotdeauna o să ne spună că au nevoie de mai multe resurse, însă trebuie să recunoaștem și că s-a crescut bugetul în mare parte, și apoi mai se pune și problema dezechilibrelor între diferitele state membre. Ați menționat Italia. Ultimele cifre pe care le avem sunt cam de 170 de persoane, cam la fel ca autoritatea din Franța. Iar uh, unele țări, dacă e să ne uităm la PIB, la populație, vedem că au puțin mai puțin staff. E destul de dificil să facem o comparație care să fie echitabilă. Unele din autoritățile de protecție a datelor au alte sarcini decât cele care le-au fost conferite de GDPR. Unele dintre ele sunt într-o situație specifică dacă ne gândim, de exemplu, la Irlanda, pentru că acolo sunt găzduite multe companii mari de high-tech. Dacă ne uităm și la Luxemburg, avem mai multe companii internaționale localizate acolo. Deci nu este foarte ușor să faci această evaluare. Cei care se plâng nu sunt neapărat cei care au cele mai multe probleme. Dar noi uh, am subliniat aceasta deja în contactele noastre bilaterale și anume și în comunicarea noastră vrem să mai transmitem această informație. Noi am uh, întrebat autoritățile ce resurse au. E un element foarte important și vrem să continuăm să îl uh, subliniem. Este o prioritate uh, foarte mare pentru noi și o să vrem să o continuăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult invitațiilor. Nu știu dacă mai sunt întrebări de la ceilalți colegi. Bun, atunci eu am două întrebări. Eu aș vrea să vă spun că deja colegul care a pus întrebarea și răspunsul pe care ați dat-o, domnule Micol, atinge cumva problema pe care vreau eu să o pun. Continuitatea revizuirii regulamentului nu trebuie să redeschidem acum uh, capitolul acesta, dar e nevoie de o coerență mai mare și eu vreau să vă întreb încă de la început dacă un stat, de exemplu, n-a inițiat o lege specifică și altul are deja legea, așa cum ați spus-o dumneavoastră și înainte, există diferențe foarte mari. Ce putem face însă, dincolo de resursele pe care să le alocăm, ce putem face, ce poate face Comisia și noi la nivel european pentru a uniformiza um, aplicarea GDPR-ului în statele membre, pentru a crea o coerență mai mare. Și mai am o întrebare pentru domnul Giocarelli. Mai întâi, poate el vă las să răspundeți, uh, domnule doctor uh, profesor Micol. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, se vede din raportul pe care l-am publicat, din comunicarea pe care am publicat-o în mai, împreună cu raportul uh, grupului multiactor, unde avem și feedback-ul de la societatea civilă și de la industrie, că problema coerenței implementării este una cheie. Aici trebuie să facem o distinție între diferite situații. GDPR-ul lasă o marjă de manevră în uh, unele state membre și în această eră este nevoie de un acord. Statele membre au folosit flexibilitatea și marja de manevră. Pe viitor, se va revizui GDPR-ul în câțiva ani. Acesta e unul din elementele de flexibilitate pe care vrem să revenim. Dar a fost rezultatul negocierilor și uh, știți că a fost destul de important pentru noi încă de la început. Putem să reducem fragmentarea, dar aceasta este inerentă uh, GDPR-ului. Ceea ce însă, pe de altă parte, trebuie spus este că avem o deviere de la GDPR, care însă nu este permisă, de fapt, sub legislația actuală. Nu se află în marja de manevră permisă. Asta este ceea ce și facem acum cu statele membre. Încercăm să clarificăm, să se înțeleagă nu numai legile de protecție a datelor, ci și legile sectoriale care sunt conectate și legate de acest lucru. Fie înainte să fie adoptată legea sau după aceea, există anumite puncte în care nu avem o marjă de manevră. avem uh, un strat suplimentar, care este cel de punerea în aplicare. Avem uh, plângeri din partea IMM-urilor, chiar din partea unor uh, state federale, de la autoritățile de acolo, care spun că dacă merg la alt uh, autoritate, primesc un sfat diferit. Aici începe foarte mult uh, din problema despre care vorbim. Uh, un fel de a avansa ar fi să cerem mai multe orientări din partea autorităților de protecție a datelor, nu la nivel uh, național, ci la nivel european, așa încât să avem o înțelegere comună între uh, autoritățile de protecție a datelor despre cum să tratăm un anumit aspect. Avem deja 24 de orientări, dar avem nevoie de mai multe și trebuie să încurajăm, și asta s-a spus și mai devreme, vreme, codul de conduită. Pentru că odată ce codul de conduită este elaborat la nivel uh, european pentru un anumit sector, transportul, de exemplu, codul de conduită va fi validat de către autoritățile de protecția datelor în acest cod de conduită se spune că în domeniul transportului, într-un anumit domeniu, se pune în aplicare legea așa. Așa înțelegem noi felul în care trebuie să fie implementat GDPR-ul, ceea ce va ajuta mai ales IMM-urile. Camioanele care vor ști mai bine, de exemplu, cum se folosește legislația și cum să o implementeze. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Micolo, pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Gincarelli, care ne-a vorbit de dimensiunea internațională, aș vrea să mă refer în întrebarea mea la un subiect care contează pentru mine ca italiană, care italiancă este colaborarea. E vorba de colaborare, de activitatea țării mele, colaborarea, cooperarea dintre autorități a fost întotdeauna fundamentală. Dumneavoastră ați vorbit de colaborarea dintre autoritățile care se ocupă de protecția datelor. Dar uh, mi s-a părut că am înțeles că mai sunt lucruri de făcut. Noastră chiar ați spus-o pentru ca să se îmbunătățească colaborarea, care e cu fundamentală, după cum ziceam, în foarte multe domenii. Dumneavoastră ați vorbit de e-commerce, care e un sector nou, dar care e din ce în ce mai în vogă și care atinge din ce în ce mai mult uh, cetățenii, dar protecția datelor în acest domeniu e fundamentală. Iată de ce colaborarea dintre autoritățile care se ocupă de aceasta e esențială. Și vreau să vă întreb așa, cum se poate îmbunătăți, cum se poate susține colaborarea dintre autoritățile care se ocupe de, de protecția datelor la nivel internațional? Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această întrebare care este una din cele mai importante. E vorba de uh, cum punem da, protecția datelor din teorie în practică. Exact ceea ce mă întrebați dumneavoastră. Este partea cealaltă a întrebării dumneavoastră. Trebuie să ne asigurăm că vorbim despre o uh, implementare eficientă. Mai întâi în Europa, dar și dar nu numai. Avem mai multe elemente ca să vă răspundem la întrebare. În primul rând, o încercare de a lucra pe o mai bună convergență între sisteme, pentru că dacă avem uh, reguli comune, nu facilitează neapărat uh, o bună, un bun schimb, ci uh, facilitează încrederea. Dumneavoastră aveți experiență în punerea în aplicare a legislației penale. E un domeniu pe care îl cunoașteți foarte bine. Dacă doi procurori din diferite țări trebuie să vorbească unul cu altul, atunci uh, ele trebuie, ei trebuie să aibă un schimb de informații ușor și aceasta facilitează lucrurile. Trebuie să aibă și investigații și anchete comune. Noi considerăm că această convergență care a fost indicată la nivelul uh, regulilor, la nivel legislativ, a început deja și este bună. Considerăm că e nevoie de o conștientizare mai mare, pentru că autoritățile de protecție a datelor din țările străine realizează că e nevoie să-și pună în comun resursele, că trebuie să lucreze împreună. Vedem și e important pentru noi că în anumite regiuni ale lumii, și vor, mă gândesc aici la America Latină, ei se organizează la nivel regional foarte mult. Noi suntem obișnuiți să o facem pentru că avem o rețea care este um, rețeaua de protecția datelor și aceasta facilitează cooperarea și are un efect de multiplicare între rețelele regionale și uh, rețelele de protecție a datelor ibero-americane. Deci, concret, ce putem face? GDPR-ul ne oferă posibilitatea și dă Comisiei puterea să negocieze acorduri internaționale, concentrându-se pe cooperare, punere în, în punerea în aplicare și susținere multilaterală. Noi am cerut bordului pentru protecția datelor să ne spună care sunt țările prioritare pentru ca să putem pregăti un mandat pe care să-l pregătim uh, pentru Consiliu și să începem uh, negocierile. Acesta e un obiectiv pe termen mediu și lung. Ceea ce vrem să facem imediat acum este ceva care are un nume foarte interesant. E vorba de o academie pentru protecția datelor, care va aduce autoritățile de protecție a datelor din Europa și va permite uh, autorităților de protecție a datelor să schimbe cele mai bune practici, informații, experiențe și să dezvolte un uh, instrument comun uh, care să ajute la interpretarea acestor legi. se poate porni de la ceva care este considerat uh, de bază, oamenii care vorbesc unii cu alții, dar după cum știm din experiența de zi cu zi, faptul că știi pe cine să suni, faptul că știi cu cine să schimbi informație e esențial. Facem aceasta pentru că avem foarte multe cerințe din partea unor uh, țări non-UE care și-au instaurat autorități de protecție a datelor și sunt interesate să vadă cum este modelul european, cum funcționează ale noastre. Aici am avea un aspect uh, al Academiei de Protecție a Datelor de care vă vorbeam. Dar celălalt aspect, pentru că e vorba de o chestiune bilaterală, trebuie să se poată ca și pentru noi, pentru autoritățile noastre, să existe un loc în care să schimbe cele mai bune practici și să dezvolte cooperarea cu alte autorități. E ceva foarte concret pe care putem să-l facem imediat, avem fondurile, avem proiectul, și va fi pus în aplicare în lunile următoare. Sper că aceasta vă răspunde la întrebare. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, mulțumesc oricum domnului Nicol și domnului Gicarelli pentru prezentarea pe care ne-au făcut-o despre procesul de evaluare, de, uh, evaluare al uh, GDPR. Mulțumesc foarte mult pentru bogăția răspunsurilor pe care le-ați dat la toate întrebările pe care vi le-am pus. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și mulțumesc pentru informația prețioasă pe care ne-ați transmis-o. Mulțumim că ați venit. Ecco, a questo punto sospendiamo per qualche minuto. O să suspendăm reuniunea pentru câteva minute acum, pentru că următorul punct de pe ordinea de zi va fi din nou Prezidate către domnul președinte López Aguiar. Thank you. Thank you for remaining. Bine, mulțumesc că ați rămas fideli uh, programului nostru. Este ultimul punct. Final hour from four. Pe ordinea de zi. De la 4.30 la 17.30 vom face un follow-up. The info by the Council to the Parliament în ceea ce privește propunerea în baza articolului 7 cu privire la situația statului de drept din Ungaria, în prezența Consiliului, vom auzea direct din partea reprezentantei Consiliului, reprezentanta președinției finlandeze, este ambasadoarea Finlandei pe lângă UE, Și uh, Parlamentul și-a exprimat dorința de a se face auzit, asta e clar, în această procedură. Înțelegem că nu există obiecție juridică. Eventual am putea spune că nici nu este obligație juridică, dar nu este nici obiecție juridică, pentru ca Parlamentul să nu se facă auzit. Într-o discuție în derulare, iar Parlamentul și-a luat inițiativa, în primul rând. Deci despre asta este vorba. Așa că sugerez să dăm ascultare raportului. E vorba de raportul despre cum evoluează situația. O avem pe reprezentanța președinției în exercițiu. Și sugerez să-i dăm cuvântul pentru un maximum de 10 minute ca să putem apoi să avem marjă de discuție între colegi. Vă dau cuvântul, doamnă Frislachi. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, membri ai Comisiei Libe, doamnelor și domnilor, dragi prieteni. Doresc să încep prin a mulțumi președintelui acestei comisii, domnului Lopez Aguilar, dar și domne, domnului Corfield pentru raportorul uh, propune E vorba de analizarea stării lucrurilor în ceea ce pește procedura cu articolul 7 despre Ungaria. După cum bine știți, statul de drept este o prioritate pentru președinția finlandeză și cred cu tărie că este o prioritate pentru Uniune în ansamblul ei. Respect pentru valori fundamentale un lucru absolut indispensabil dacă Uniunea Europeană vrea să fie eficientă, acceptabilă, credibilă. Procedura cu articolul 7 este un instrument din uh, instrumentarul pentru statul de drept. În timpul președinției noastre ne-am încercat să avansăm discuțiile despre cum să facem ca acest toolbox să fie comprehensiv, inclusiv cu un dialog pe statul de drept, un schimb de bune practici și măsuri de prevenție. Și cred că e toată lumea de acord. E important să avem instrumente pozitive de prevenire, sunt de preferat acolo unde e posibil. Doamnelor și domnilor, totodată Ținem să spunem că am lansat articolul 7 atunci când am considerat că este necesar și că se impune. În cazul Ungariei, asta a însemnat că am organizat o primă audiere la Consiliul JAI din septembrie. A trecuse aproape un an de la propunerea justificată a Parlamentului și consideram că este momentul oportun să organizăm o primă audiere. Acea primă audiere a fost una generală care a cuprins toate temele, inclusiv cele din propunerea Parlamentului, și a oferit Ungariei oportunitatea de a-și face vocea auzită, ceea ce este, desigur, vital. În iulie, Consiliul a adoptat modalitățile standard și, în baza acestora, după prima audiere, s-a făcut un briefing cu privire la ce să se întâmple mai târziu cu privire la Parlamentul și care este opinia Parlamentului. Pentru a ne pregăti de briefing, ministrii pentru afaceri externe au aranjat o reuniune informală cu raportorul și cu președintele Libe și cu viitoarele președinții Croația și Germania. După acest briefing de la Consiliu, Ungaria a fost prezentată să-și prezinte părerea despre raportul Parlamentului. Este dreptul statului membru de a fi ascultat în Consiliu. Este o parte vitală a procedurii din articolul 7, aliniatul 1, cu privire la Uniunea Europeană. Apoi, sunt modalitățile adoptate de Consiliu în vară și și ele stipulează că trebuie să fie acordat suficient timp țării în cauză pentru a se explica într-o primă audiere. Și apoi, într-o altă audiere, ă, statele membre au avut oportunitatea de a adresa întrebări Ungariei. Și au fost ridicate mai multe probleme. Libertatea academică, libertatea presei, corupția, dreptul la liberă exprimare, independența judiciară. Cu satisfacție vă spun că audierea a fost uh, constructivă, iar la sfârșitul discuției, președinția a trasat niște concluzii procedurale, și anume că Consiliul ar trebui să insiste asupra subiectului. Și pot să vă mai spun că Coreper a hotărât ieri de a avea o a doua audiere cu Ungaria la Consiliul General din uh, decembrie, mai precis 10 decembrie. Audierea va fi pregătită la Coreperul de săptămâna viitoare în mai mult detaliu. Și de data aceasta, președinția vrea să propună o audiere tematică, iar Coreperul va avea sarcina de a selecta câteva subiecte cheie de, a, pentru audiere, în așa fel încât să avem o discuție mai uh, aprofundată și substanțială. Aș vrea la final să spun că președinția finlandeză consideră că Consiliul ar trebui să fie informat mereu cu privire la părerea Parlamentului de-a lungul procesului. La o adică este o procedură care a fost inițiată de Parlament și, bineînțeles, sunt foarte bucuroasă să fiu aici și să ascult părerea Comisiei Libe, în așa fel încât după aceea să raportez la Consiliu în cadrul următoarei audieri. Așa că, doamnelor și domnilor, iată starea lucrurilor cu privire la această procedură. Discuții constructive au avut deja loc și sperăm să putem continua în același spirit, cu convingerea fermă că statul de drept este ceva ce unește statele membre și cetățenii UE. Și încă o dată vreau să mulțumesc acestei comisii, mai ales domnului Lopez Aguilar și doamnei Delbo Scorfield, pentru o foarte bună cooperare pe acest subiect și suntem gata să lucrăm cot la cot cu dumneavoastră uh, pe această temă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și noi, doamna ambasadoare! Și acum haideți să dăm cuvântul mai întâi doamnei raportor. E un dosar foarte sensibil. Doamna Elbos. Doamna Delbo Corfield, vă dau cuvântul pentru 3-5 minute ca să mai lăsăm uh, timp și celor care vor să-și exprime părerea. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, și dumneavoastră, stimată reprezentanta președinției finlandeze și nu adresez aceste mulțumiri doar pentru faptul că sunteți astăzi aici, vă, lans- vă fac mulțumirile, vă adresez mulțumirile pentru munca pe care ați făcut-o în ultimele luni. Nu e doar o formalitate cu toții, putem să vă fim recunoscători noi parlamentarii de aici, societatea civilă din Ungaria, parlamentele din alte țări și statele membre. Ați dat dovadă de înțelepciune, de curaj, cântăresc foarte bine cuvintele pe care le exprim aici. Nu a fost ușor să reluați, să preiați, uh, să preluați acest dosar care fusese cumva îngropat la Consiliu. Consiliu care nu reacționase la solicitările Parlamentului, care, Parlament care a avut curajul să voteze acest raport. Deci Comisia și Consiliul nu își făceau treaba. Însă dumneavoastră, președinția finlandeză, a știut să acționați rapid și eficace și în mod inteligent Ați pus în balanță diferiți actori din uh, dosar într-un context uh, deloc uh, ușor, deoarece noi nu avem o Europa federalistă, e o Europa care se bazează pe decizii luate în unanimitate, pe interguvernabilitate, deci și pentru statele membre e ceva greu să judece un alt stat partener. A fost o premieră. Articolul 7, când a fost declanșat de Parlament împotriva Ungariei, a fost o premieră. Și asta a fost o premieră. Și organizarea audierii dumneavoastră din septembrie. Și a fost nevoie de multă diplomație și dibăcie politică pentru a face asta și curaj. Ați obținut a doua audiere în decembrie și știu că în ultimele luni de mai multe ori dumneavoastră v-ați exprimat îngrijorările că nu veți reuși să faceți asta. Însă e o veste minunată faptul că va fi o, o a doua audiere. Deci felicitări! mai rămâne o chestiune dificilă, și anume, Parlamentul încă nu și-a găsit locul um, pe deplin în această procedură, deci dimensiunea interinstituțională e defectuoasă din acest punct de vedere, deci nu se ține cont suficient de mult de Parlamentul European. Articolul 13, alineatul 2, e important. Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor conferite de tratat, conform procedurilor uh, Uh, condițiilor și obiectivelor prevăzute. Instituțiile practică între ele o formă de cooperare loială pe acest dosar și, ca, și la alte dosare, dar mai ales în cazul acestui dosar nu a fost o cooperare loială. La dosarul cu privire la declanșarea articolului 7 împotriva Poloniei, Comisia e prezentă la toate audierile, în toate etapele procedurii, însă nu a fost cazul Parlamentului la acest dosar. E păcat din punct de vedere instituțional, din punct de vedere al respectării Parlamentului, uneori ne simțim ofensați noi ca eurodeputați. Și e păcat, pentru că aici în Parlamentul European, prin intermediul meu, dar și prin intermediul domnului Lopez Aguilar, președintele Comisiei Libe și prin intermediul altor aleși prezenți aici, aveți practic munca care s-a făcut aici de 10 ani. Avem o expertiză avem cunoștințe importante în legătură cu acest dosar și dacă am putea folosi aceste cunoștințe mai mult la audieri și la consilii, lucrurile ar avansa mai bine, mai repede, am uh, face celelalte state membre să înțeleagă mult mai bine care este situația. Deci e un demers în legătură cu care trebuie să facem progres. Eu știu că ați uh, încercat, știu că și alții vor încerca după dumneavoastră, știu că Parlamentul trebuie să se lupte și mai mult, însă Parlamentul trebuie să fie mult mai implicat în cadrul acestei proceduri. Proceduri care nu se va opri cu această a doua audiere din decembrie, deși este o veste minunată că va avea loc. Deoarece situația, după cum știm, din păcate, nu s-a îmbunătățit în mai multe privințe. Sper că următoarea președinție sau germanii vo, se vor sesiza de acest dosar cu aceeași seriozitate ca și dumneavoastră. De asemenea, știu că um, și Comisia și Parlamentul trebuie um, implicate pentru a avansa, pentru a găsi niște mecanisme pe termen lung, pentru a găsi niște mecanisme de prevenție. Da, bineînțeles, prevenția trebuia să funcționeze înainte, deci e nevoie de asta, deoarece acum ne confruntăm cu o problemă cu actuala formă articolului 7, așa cum a fost declașat. Nu există un cadru temporar, nu știm exact, nu sunt prevăzute sancțiuni, nici măcar la o metodă nu-i Uh, prevăzută. de fiecare inventează de partea lui, asta nu e suficient. E nevoie de niște instrumente eficiente în serviciul democrației europene pentru a asigura întotdeauna și pe întreg teritoriul european bazele necesare statului de drept, libertății de expresie, democrației și drepturile omului. Deci nu putem avea o democrație europeană dacă nu există o democrație de plină în toate statele. Suntem reprezentanții uh, cetățenilor și ai societății civile pe care trebuie să o implicați de asemenea. De 14 ani a fost uh, votat raportul uh, a fost votat cu două treimi. Au votat și deputați care fac parte din partidul guvernului la putere acum în Ungaria. În 16 septembrie, deci a avut loc prima audiere, în decembrie va mai loc încă audiere, deci trece, a trecut un an, dar de ani de zile situația se tot uh, răutățește uh, cu privire la o serie de chestiuni. Recent, lunea asta, de pildă. Universitatea Centrală a trebuit să se mute de la Budapesta la Viena și a deschis porțile acolo, deci la Viena. Este o dovadă a degradării situației și a faptului că lucrurile nu merg înspre mai bine. Această situație din Ungaria nu s-a îmbunătățit în 12 privințe, independența justiției, concentrarea mass media, independența mediului universitar, ă, situația migranților. Toate aceste subiecte sunt importante, nu doar pentru Ungaria. Deoarece, în primul rând, e posibil un efect domino. Deci ce se întâmplă într-un loc ne vizează pe toți. Însă, pentru că Ungaria în Consiliu blochează progresele la alte subiecte. Și e păcat că la Consiliu nu s-a reușit să se uh, progreseze în ceea ce este raportul anual cu privire la situația statului de drept în diferitele state membre. Nu s-a putut avansa, pentru a găsi un mecanism cu privire la statul de drept. Polonia și Ungaria blochează de fiecare dată acest demers și trebuie să depășim acest blocaj pentru un viitor sănătos al Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Si, madame del Bocorfield. Doamnă del Boscorfield. Și acum să dăm cuvântul raportorilor din umbră prezenți. Doamna Spurek. Um, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I think that... Mulțumesc, domnule președinte. Evoluțiile politice recente din Ungaria sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Colega mea de la grupul Verzilor deja a menționat asta. După 25 de ani în Budapesta, Universitatea Centrală Europeană a fost forțată să părăsească Ungaria, să se mute în Austria. Guvernul maghiar a refuzat să ratifice un acord care să permită universității să continue să opereze, să opereze la Budapesta în baza unei legi uh, din 2017 cu privire la campusurile universităților străine. Și apoi, cu privire la statul de drept din Ungaria, de la alegerile din 2010 uh, încoace și cinci rezoluții mai târziu, evident lucrurile nu au funcționat și tocmai de aceea doamna Sargentini făcuse un apel la întreg Parlamentul European în anul 2017 pentru a activa articolul 7 pentru Ungaria. Dar, de atunci, Consiliul nu a dat curs recomandărilor Parlamentului European și acum uh, ar, vedem foarte clar cum uh, s-a dovedit că articolul 7 a reușit să nu fie eficient. Este nevoie de un mecanism paralel, mult mai eficace decât articolul 7. Aș dori de asemenea să adaug că sunt perfect de acord cu inițiativa de a cere un aviz uh, juridic de la serviciul nostru juridic pentru a stabili potențialii pași de urmat. Acestea sunt uh, niște comentarii din partea mea în calitate de raportor din umbră și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamna Strugariu, de la Renew, tot raportor din umbră. Mulțumesc și eu, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să felicit președinția finlandeză pentru că a făcut din statul de drept o prioritate a programului său, așa cum a rezultat după prima audiere pe articolul 7, care a vizat Ungaria. Sper că această dinamică pozitivă să continue cu cea de-a doua audiere prevăzută pentru 10 decembrie, dar dincolo de această dată, pe vremea, în timpul președinției croate. Sunt raportor din umbră din partea grupului Riniu pe acest dosar și îmi totuși, îmi exprim totuși dezamăgirea pentru că, până la urmă, Parlamentul European a lansat pentru prima dată în istorie procedura cu articolul 7 pentru Ungaria, dar iată că Chiar și așa, pe 16 septembrie, Parlamentul nu i s-a permis să participe la audierea Ungariei la Consiliu. Am ascultat argumentele Consiliului, cum că participarea Parlamentului European nu este prevăzută explicit nici în tratat, nici în regulamentul de procedură al Consiliului găsesc aceste argumente neconvingătoare. La o adică s-au creat precedente pentru instituții europene, cum ar fi BCE-ul, ca să se poată participa la procedurile de la Consiliu. Și sper să, vom, să avem o imagine mai clară, așa cum uh, am mai spus, s-a solicitat o, o părere, un aviz al Serviciului Juridic al Parlamentului și apoi revin la articolul 13, care obligă toate instituțiile să uh, coopereze reciproc în mod sincer. Poziția Parlamentului a fost cunoscută foarte bine și a fost uh, enunțată într-o rezoluție de pe 12 septembrie 2018, foarte clar. A trecut mai bine de un an de la lansarea articolului 7, nu s-a întâmplat mare lucru. Asta ne îngrijorează, pentru că există riscul de a submina um, încrederea Parlamentului și credibilitatea Parlamentului European, dar și a Consiliului. Sunt încălcate valorile europene, dar se pare că um, se acceptă cu ușurință așa ceva. Ne îngrijorează și mai tare faptul că, deși e lansată procedura articolului 7, în Ungaria lucrurile se deteriorează cu privire la statul de drept. Și, sincer, vă spun, noi suntem aici blocați în niște proceduri, ne lipsesc uh, căi uh, de atac și zi de zi ascultăm uh, de presiuni făcute pe lângă jurnaliști, de libertatea presei în scădere. Și la ultima audiere libe organizată pe acest subiect, am văzut că se închide din ce în ce mai mult spațiul pentru societatea civilă. Chiar și astăzi a fost un eveniment organizat de raportorul nostru pentru Ungaria și a rezultat exact același lucru. Deci, noi suntem blocați în discuții procedurale și birourile colegilor mele de la uh, Momentum sunt uh, vandalizate. Și S-a spus la un moment dat că singurul spațiu disponibil pentru media și pentru societatea civilă de a se exprima liber în uh, Ungaria este instanța de judecată. Doar acolo oamenii mai pot să vorbească liber despre ce se întâmplă. Și în urmă cu câteva zile, Amnesty International Ungaria a exprimat niște îngrijorări cu privire la independența judiciară. A fost uh, introdusă legea Omnibus și asta a venit cu anumite semne de întrebare. Presiunile trebuie, pe lângă guvernul Ungariei trebuie să fie unele reale, pentru că atacul la valorile europene este unul sistematic. Așa că foarte concret vă întreb care să fie următorii pași pentru a propulsa rapid această agendă. Și în al doilea rând, eu am ascultat răspunsurile președinției finlandeze la scrisoarea președintelui Sassoli. Eu înțeleg că deocamdată nu avem ce căuta la audierea de pe 10 decembrie, dar oare Lista propunerilor noastre de subiecte depus pe ordinea de zi la audiere e una de care se va ține cont? Pentru că mă gândesc că noi putem să pregătim asemenea propuneri. Sau dacă nu, în timpul audierii poate fi prezentat un document cu punctul nostru de vedere, cu proiecția noastră asupra uh, viitorului și căi de urmat? Mulțumesc! Mulțumesc! Cu permisiunea dumneavoastră, sugerez să trecem mai întâi în revistă lista, um, să trecem mai întâi în revistă toate intervențiile, pentru ca doar după aceea să vă dăm ascultare. Sunteți de acord? Toată lumea de acord? Domnul Hetveghi? Dumneavoastră primul. Voi vorbi în maghiară. Domnule președinte, vă mulțumesc. Ungaria nu are nicio problemă cu statul de drept, nici vorbă de așa ceva. Statul de drept este fundamentul nostru democratic, de asta depinde apartenența la Uniunea Europeană. Avem o problemă cu faptul că uh, se folosește asta ca armă împotriva noastră. Dezbaterea de astăzi arată că conceptul de stat de drept este interpretat într-o manieră subiectivă din punct de vedere politic. Este un atac politic uh, lansat aici de stânga liberală, ca și când ar fi vorba de niște proceduri judiciare. Majoritatea maghiarilor sunt de părere că țara este atacată în repetate rânduri Asta doar pentru că maghiarii uh, resping relocarea migranților, pentru că noi suntem fermi pe poziție în ceea ce privește suveranitatea noastră și apărăm cultura creștină. Toate acestea contravin cumva agendei uh, stângii liberale. Ei sunt cei care ne trag acum la răspundere pentru niște lucruri pe care nu le pretind din partea altor state membre. Deci, este foarte clar și în concordanță cu legea. Consiliul are dreptul de a conduce aceste proceduri. Dar Stânga liberală și eurodeputații din acea familie doresc ca Parlamentul să fie activ implicat, ceea ce înseamnă o încălcare a legilor europene în vigoare. Parlamentul nu mai are un rol de jucat aici, este pentru noi de-a dreptul inacceptabil. Mulțumesc. Președintele. Sugerez acum să intervină doamna Insir. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, președinției finlandeze și raportoarei noastre. Întrebarea mea este ce vine acum pe ordinea de zi la următoarea audiere? Ați spus că va fi într-adevăr audiere, dar vă rog mai concret, ce s-a discutat? Cum să se meargă înainte cu discuțiile? Noi știm foarte bine ce se întâmplă și asta în ciuda ceea ce colegul de la Fidesz uh, spune. Premierul Orban demontează democrația, încalcă statul de drept, și aș mai zice chiar că încalcă și chiar acel așa zis European Way of Life, stilul european de viață. Mai degrabă, sau mai concret, drepturile fundamentale. Potrivit Freedom House, Indexul uh, democratic uh, de la ei arată că în Ungaria avem o democrație iliberală. Pentru prima dată în Uniunea Europeană avem o democrație iliberală. Se întâmplă pentru prima dată în istoria noastră. Trebuie să avem un mecanism care să ne asigure că toate statele uh, respectă uh, avem, de fapt, un mecanism care arată că statele membre trebuie să respecte niște mecanisme în momentul în care aderă la Uniunea Europeană, dar aceste mecanisme nu mai sunt apoi uh, uh, urmărite mai târziu ca să vadă dacă situația rămâne neschimbată. Eu am fost foarte fermă pe poziție. Vrem să existe un principiu al condiționalităților legat uh, de buget și mă interesează cum evoluează prin discuțiile la Consiliu cu privire la acest aspect. Consiliul, la nevoie, e pregătit să apeleze la mecanismul majorității calificate, în așa fel încât să impună niște condiții față de guvernul Fidesz. Este strigător la cer faptul că Ungaria primește miliarde și miliarde de euro sub formă de sprijin an de an și totodată demontează democrația, încalcă drepturile omului și statul de drept. Și nu-și asumă răspunderea față de provocările comune și apoi uh, distrug uh, valorile noastre fundamentale. Mulțumesc. Doamna Dobrev. Uh, mulțumesc foarte mult. Și eu mă voi exprima în limba maghiară. mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș doresc să răspund la o întrebare pe care mi-au pus-o mulți cetățeni. S-a schimbat situația în Ungaria recent, pe 13 octombrie. Au avut loc alegerile locale și domnul Orban a suferit o înfrângere. Întrebarea e, se poate schimba dumnealui? Va recunoaște că această politică a urii îi face rău Ungariei? Ei bine, pot să spun că timp de câteva zile așa am crezut și noi, deoarece el a declarat niște lucruri frumoase în legătură cu democrația, în legătură cu faptul că acceptă voința poporului, a invitat uh, de altfel și primarul din opoziție, care a fost ales la Budapesta la o reuniune la guvern, însă din momentul în care acest uh, nou primar a plecat, i-a împlântat un cuțit în spate. Deci acum încearcă să preia competențe de la municipalității locale, încearcă să limiteze finanțarea și uh, libertatea municipalității. Și în același timp, uh, munca jurnaliștilor în Parlament nu se mai poate desfășura așa cum trebuie. Jurnaliștii nici măcar nu mai au acces în Parlament, deci nu-și mai pot face treaba. E un precedent uh, negativ în istoria democrației. Și dacă vrem să-l înțelegem pe Orban și să înțelegem guvernul său, în momentul în care a fost ales noul comisar maghiar, exact a doua zi, guvernul a prezentat o lege cu privire la transformarea tribunalelor. Țineți minte cum tot promitea că nu, nu, niciodată nu ne vom uh, transforma tribunale administrative și acest sistem uh, pentru că nu respectă normele și standardele europene. Ei bine, acum, iată, au venit cu diferite propuneri legislative și își vor atinge același obiectiv. Toate tribunale, chiar și uh, curtea cea mai înaltă, va fi acum sub influența, vor fi acum sub influența domnului Orban. Și nu suntem decât la câteva săptămâni de la alegerile locale am fost foarte surprinsă. Am văzut că partidul la putere spunând că statul de drept uh, nu are nicio problemă în Ungaria, tot, uh, totul e perfect. Uniunea Europeană a început să analizeze situația și a venit cu o nouă idee. Conceptul de stat de drept nici măcar nu există, deci practic n-ai ce să analizezi. Asta susțin ei. Ungaria nu face parte, din păcate, din comunitatea de țări democratice care respectă statul de drept. Și ceea ce vreau eu să vă spun e următorul lucru. Nu vă lăsați duși de nas de domnul Orban în repetate rânduri. De 10 ani de zile sau de chiar mai mult timp, el tot cu asta se joacă, tot așa acționează, iar noi în Ungaria ne luptăm acum pentru a evita ca Orban să-i mai înșele pe cetățenii maghiari nu lăsați să creadă că e, că e oaie, nu. E oaie în blană de lup. E un lup, mă scuzați, în blană de oaie, care nu face decât să devoreze democrația maghiară. Vă mulțumesc, doamna Bricmon. Merci. J'ai euh, une question concernant... Mulțumesc. Am o întrebare cu privire la situația ONG-urilor în Ungaria. În iulie, Comisia Europeană a hotărât să sesizeze Curtea de Justiție uh, un recurs împotriva Ungariei legată de legislația care incriminează activitățile de sprijinire a solicitanților de azil. Deci, dreptul uh, de a solicita azilul uh, este îngrădit. Uh, nu se mai respectă legislația internațională. Deci e un caz acum la curte. De asemenea, și Comisia de la Veneția de la Consiliul Europei a spus că introducerea acelei taxe speciale pe imigrație are ca efect o uh, uh, ingerență, un amestec în ceea ce privește uh, dreptul og urilor de a se aduna, de a se exprima, deci nu pot fi exercitate drepturile fundamentale, persoanele fizice și morale care vor să apere aceste persoane sunt afectate, sunt descurajați potențialii donatori să sprijine aceste ONG-uri și se creează dificultăți suplimentare organizațiilor din societatea civilă care desfășoară activități legitime în ceea ce privește apărarea drepturilor omului. Din toate aceste motive, Comisia de la Veneția a estimat că aceste prevederi trebuie abrogate ați putea să ne dați asigurări în legătură cu faptul că aceste acțiuni importante, um, acțiunile ONG-lor, vor fi uh, discutate la audierea din cadrul procedurii articolului 7 și vă veți asigura că uh, Ungaria va respecta aceste concluzii? Mulțumesc! And Mrs. Donath. Thank you, Chair. Uh, let me first express my, my disappointment. Doamna Donat. În primul rând, îmi declar dezamăgirea că un astfel de punct atât de important e programat la o oră târzie când puțin din noi mai sunt aici. Da, poate că nu are legătură, însă îmi pare rău. Această ședință, acest punct ar fi trebuit programat într-un moment când erau aici cât mai mulți colegi pentru a discuta despre un uh, lucru atât de important. Acum voi vorbi în limba maghiară, îmi cer scuze anticipat tuturor. Să ne szépen csatlakoznánk az Mulțumesc. Aș vrea să mă alătur colegilor care au luat cuvântul înaintea mea. În urmă cu un an de zile, eurodeputații au hotărât uh, împreună cu PPE-ul din care face și au hotărât că vor să protejeze Ungaria de distrugerile uh, făcute de guvern și de aceea au declanșat procedura articolului 7 pentru a proteja statul de drept și pentru a pune capăt folosirii de fonduri europene în scopuri private sau de corupție, însă nimic nu stă în calea lui Orban. Nimic. Nici măcar suspendarea partidului Fidesz din uh, PPE. Și chiar acum, după ce a pierdut în alegerile locale, uh, Orban și ai săi distrug în continuare statul de drept, deși au dat puțin înapoi a, nu au mai uh, venit cu înființarea de tribunale administrative, au venit însă cu altă propunere care conferă un control mai mare asupra tribunalelor, un control mai mare pentru guvern, deci asupra tribunalelor. Practic, orice subiect dificil din punct de vedere politic poate fi hotărât de guvern. Există foarte multe nereguli, 600 de miliarde de forinți au trebuit uh, replătiți recent, deci vă întreb, ar fi posibil să se țină cont de toate aceste evoluții în uh, procedura articolului 7 sau e nevoie ca noi să redactăm un nou raport în care să includem toate aceste date, toate aceste evenimente? Dragi colegi, e o întrebare foarte importantă. Poate participa Parlamentul la această procedură? Deci nu e vorba de, doar de noi, eurodeputații maghiari, care știu detaliile. Sunt foarte mulți alți colegi care se luptă pentru statul de drept și pentru protejarea democrației. Nu e o problemă națională, nu e o problemă strict maghiară, de politică internă maghiară, nu e o problemă europeană. Ar trebui să luăm foarte în serios procedura declanșată în conformitate cu articolul 7. Vrem un rezultat. Eu nu vreau să pedepsesc țara de origine. Nu, eu îmi doresc o procedură, vreau ca țara mea de baștine să devină o țară democratică și eu îmi doresc ca noi să protejăm valorile europene împreună. Și există conceptul de stat de drept. Și vă atrag atenția asupra faptului că Asta se descrie în al doilea linia. Deci vă puteți informa în legătură cu asta, cei care nu credeți în conceptul de stat de drept. Nu mai văd alți membri, însă, în calitate de președinte al Comisiei Libe, eu v-aș ruga să încercați să reacționați spontan la aceste critici care au fost adresate de mai multe ori legate de prezența la sesiunile de joi după amiaza la ședințele. mi se pare că eu autocritică care trebuie făcută din rândurile dumneavoastră, nu de la prezidiu. Eu descriu Comisia Libe ca fiind cea mai ocupată, vă spun, din Parlamentul European. Noi avem cel mai mult de muncă, niciodată nu ne oprim. Practic, lucrăm în continuu și sesiunile libe au loc săptămânal. Și la noi se votează și cel mai mult din Parlamentul European. 24% din voturile din plenar sunt voturi care pornesc la libii, libe. Și pe lângă asta nu există nicio plenară de la Strasburg la care eu să nu plătesc un preț personal și politic, dar chiar și un preț personal plătesc dacă nu merg uh, la plenară din cauza că trebuie să conduc uh, ședințe libe. Însă ne tot încărcăm, ne tot încărcăm uh, agenda de la, de la Libe. Astăzi am avut o dezbatere în legătură cu situația migranților trimiși înapoi în Libia. Deci dimensiunea umanitară a centrelor de detenție din Libia. Am discutat despre asta dimineața. Operațiunile de căutare și salvare. Operațiunea Sofia a fost discutată tot azi. O întreagă dimineață despre asta, cu foarte puțini membri prezenți. Spre mirarea mea. Eu am fost, am fost foarte mirat, vă spun. Și acum sunt mirat să văd că la articolul 7 care a fost declanșat de Parlamentul European, să văd că sunt așa de puțini colegi aici. Îmi pare foarte rău. Chiar ar trebui să ne gândim de două ori, de trei ori, dacă va fi nevoie, doar pentru a gestiona în mod rațional uh, uh, munca cu care ne tot împovărăm și ne încărcăm aici. Noi tot avem deliberări, tot avem, dar membrii după aceea nici măcar nu vin aici. Și nici măcar nu fac fața acestei, acestui volum de muncă pe care ei l-au generat până la urmă și ei l-au produs. Deci, la un moment dat, eu cred că ar trebui să ne întrebăm. Haideți să ne oprim și să vedem ce se întâmplă. Mai luăm o pauză, să mai luăm o pauză. Avem puncte foarte importante cu prezență minimă, deoarece oamenii sunt uh, ocupați în altă parte sau sunt în drum uh, spre casă, ceea ce e cazul de obicei joi după amiaza. Bine, acum vă dau din nou cuvântul. Thank you uh, very much for... Vă mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile pe care ni le-ați făcut. In the beginning, uh, the respecting the... Cum spuneam și la început, respectarea valorilor comune și a statului de drept e crucială pentru întreaga Uniune Europeană. Și de aceea este și una din prioritățile președinției finlandeze. Ne-am hotărât să avem asta ca prioritate când am stabilit programul de președinție. Am procedat pe patru căi diferite când e vorba de statul de drept. În primul rând, avem dialogul de la Consiliu cu privire la statul de drept, care e foarte important. Ne-am dorit să devină un exercițiu anual de evaluare a situației. Să nu ne concentrăm doar pe anumite state membre, ci să vedem care e situația pe ansamblul Uniunii Europene și să avem niște avertizări precoce dacă ceva începe să nu funcționeze bine. E un exercițiu pe care ne dorim să-l continuăm. La ultimul Consiliu de Afaceri Generale am avut o concluzie a președinției a Consiliului și asta e o bază foarte bună pentru munca noastră ulterioară pe acest subiect. Deci, deci acesta e un element din instrumentarul nostru. Al doilea, la care s-a referit doamna Incir, condiționalitatea din cadrul financiar multianual. E altă o pistă supra căreia um, lucrăm. Deocamdată finalizăm uh, cutia de negociere Negobox cu privire la CFM, care va fi discutată la viitorul Consiliu European din luna decembrie. Și această condiționalitate uh, statului de drept va fi un element foarte important, dar probabil va fi hotărât în etapa finală a negocierilor uh, la nivel de lideri. După ce am avut această procedură de la articolul 7 care uh, e în curs, am organizat această audiere cu Ungaria, deoarece noi am crezut că de cuvință că trebuie să organizăm asta. Trecuse deja un an de la inițiativa Parlamentului European era momentul să începem aceste audieri. Și vom avea audiere și cu altă țară. Și cea de-a patra cale e o cale în afara instituțiilor, și anume inițiativa Germaniei și a Belgiei, cu așa numita revizuire între omologi, peer review. Deci și um, această posibilitate a fost analizată, am colaborat cu aceste două țări și, bineînțeles, și cu alte state membre. Mulți dintre dumneavoastră ați întrebat ce trebuie făcut în continuare. Bineînțeles, asta depinde de următoarele președinții și de toate statele membre. Acestea trebuie să hotărască ce cale merită urmată în continuare. Noi am hăturât să organizăm această a doua audiere cu privire la Ungaria la următorul Consiliu de Afaceri Generale decembrie și o audiere foarte importantă și mă bucur să văd că dumneavoastră ne-ați uh, transmis foarte multe idei utile mm, uh, pentru pregătirea acestei uh, reuniuni, acestei audieri cu statele membre. De deci la următorul coreper de săptămâna viitoare vom hotărâ care vor fi subiectele abordate la această audiere. Și bineînțeles că suntem foarte dornici să primim contribuțiile noastre. Le puteți transmite președinției pentru a ne ajuta atunci când vom hotărâ împreună cu statele membre ce subiecte vor fi abordate. Însă, încă o dată, sunt multe subiecte. Iar această audiere trebuie să se organizeze uh, în perimetrul stabilit de raportul Parlamentului European. Acum, referitor la o eventuală discuție a noilor evenimente care au apărut, deci pe lângă ce în raport. Raportul este deja destul de cumprizător, deci eu cred că majoritatea subiectelor se regăsesc acolo, subiecte care au fost menționate și aici de altfel. doreați informații mai detaliate în legătură cu următoarea audiere. Nu vă pot da niciun detaliu deocamdată, deoarece pregătirea se face la Coreper săptămâna viitoare. Statele membre uh, împreună hotără subiectele. Bineînțeles, noi președinția suntem uh, un intermediar, să zicem, nepărtinitor în acest uh, demers. Și în ultimul rând, în ceea ce privește rolul Parlamentului European. Știu că s-au adus uh, multe critici, uh, mulți au plâns că Parlamentul European nu a fost invitat la Consiliul la audiere când s-a discutat despre procedura în virtute articolului 7. Consiliul e de părere că Parlamentul uh, e un organ cu care trebuie să colaborăm foarte bine, asta e clar. Însă, problema implicării Parlamentului European fusese discutată deja de Consiliu când s-au negociat modalitățile standard, iar statele membre au optat pentru un model prin care președinția are legături cu Parlamentul European, după care informează Consiliul în legătură cu observațiile și comentariile făcute de Parlamentul European. Și acesta este și unul din motivele pentru care eu mă aflu astăzi aici. Și de aceea am ascultat cu mare atenție și am luat notițe pentru a putea informa Consiliul după aceea la începutul audierii, deci conform acestei modalități. Acum, de asemenea, noi ca președinție ne gândim la cum vom organiza colaborarea cu dumneavoastră, Parlamentul European, pe cât ne-a mai rămas nou din președinția finlandeză și vom veni să vă informăm din nou. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile, au fost foarte, ne-au fost foarte de folos și ne sunt foarte de folos acum pentru pregătirea următorului Consiliu de Afaceri Generale. Vă mulțumesc. Eu cred că e suficient. Dacă nu mai sunt alte observații, putem încheia ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență și credeți-mă că mai devreme sau mai târziu va trebui să facem ceva cu volumul nostru de muncă pentru a-l raționaliza puțin.